the lovers. Yeah. Allora, we can. Prego, vi chiedo di prendere posti. Vă rog, luați loc. Sit down, please. Thank you to be here. Grazie. Vă mulțumesc. Îmi cer scuze pentru întârzierea cu care am început reuniunea de astăzi, însă reuniunea coordonatorilor a fost destul de intensă. Am avut multe puncte de discutat. După cum vedeți, avem un oaspete special în dreapta mea, pe draga noastră Doris Pa, care a fost uh, președinte al acestei comisii și care este un coordonator foarte important pentru premiul Lux. În curând uh, ne va prezenta perspectivele pentru noua ediție a premiului Lux, care, știți, este un premiu cinematografic foarte important, singurul uh, realizat de un parlament în această categorie, care câștigă o importanță din ce în ce mai mare. Pentru început, dați-mi voie să vă spun că am avut o reuniune a coordonatorilor unde am reușit să parcurgem aproape toate punctele de pe ordinea de zi, însă uh, vă rog să nu vorbim acum despre acest lucru pentru a putea să ne organizăm um, ordinea de zi cât mai eficient posibil. Vom adopta ordinea de zi și, cum am spus, informațiile referitoare la reuniunea coordonatorilor va fi discutată după uh, rapoartele pe care le discutăm. Aceasta este singura modificare. Sunteți de acord să adoptăm ordinea de zi în această formă? Cred că da, putem trece mai departe. Ați parcurs cu toții, fără îndoială, procesele verbale ale reuniunilor din 22 iulie și 3-4 septembrie, pe care trebuie să le aprobăm. Le considerăm și pe acestea aprobate. Și trecem la punctul 4, unde avem comunicările președintelui. Astăzi avem interpretare în franceză, germană, italiană, engleză, greacă, spaniolă, cehă, estonă, maghiară, poloneză, bulgară și română. Aș vrea de asemenea să vă spun că, după cum știți de altfel, pe 11 noiembrie va avea loc o audiere foarte importantă la care suntem și noi invitați de Comisia Jurii. Nu va mai avea loc pe 10 noiembrie. Se va vorbi despre viitoarea evoluție a dreptului de autor în Europa. Vom fi prezenți în calitate de copreședinți. Comisia noastră este asociată la acea audiere. S-a modificat puțin data, cum am spus, nu va mai avea loc pe 10, ci pe 11 noiembrie de la 3 jumate la 6 jumate după amiază și având în vedere importanța acestei audieri și posibilitatea de a avea o bună colaborare în acest domeniu cu Comisia Jurii, aș vrea să-i rog pe toți membrii Comisiei Cultură să fie prezenți pentru a transmite un semnal cu privire la importanța pe care o alocăm acestei audieri. Propun să trecem acum la următorul subiect, subiectul pe care am invitat-o alături de noi pe doamna Doris Pac. Știți că încă de la începutul acestui proiect, Premiul Lux, Doris Pac s-a implicat și a avut un rol foarte important în Comisia pentru Cultură și Educație și Având în vedere că am urmărit și eu unde aproape activitatea sa pe durata acestor 5 ani și am fost prezente împreună la festivalul de la Veneția, de la Carlo Vivari, la acele întâlniri unde acest premiu a fost privit ca o ocazie pentru a crește uh, vizibilitatea tinerilor cineaști europeni pe subiecte sensibile pentru Europa. Am avut onoarea să um, participe un număr mare de persoane importante din multe state la acest premiu, premiul Lux, după cum știți, selectează 10 um, filme, după care colegii de către un juriu, după care colegii parlamentari uh, votează. Eu cred că și Doris Pac ne va da detalii în acest sens. Eu cred că vom putea viziona în Parlament aceste filme și ar fi foarte important să avem și punctul dumneavoastră de vedere personal pe acești, cu privire la acești trei tineri cineași care prezintă trei filme de o calitate foarte bună care au fost uh, uh prezentate în cinematografe europene. Uh, filmele sunt sub. Premiul acesta uh, a fost uh, primit și de mine în calitate de reprezentantă al uh, Comisiei Cultură Mi se pare că este foarte important că o avem alături de noi pe doamna Doris Pac, având în vedere uh, măsura în care s-a implicat în acest premiu încă de la începuturile sale. Uh, președintele Schulz i-a uh, dat sarcina de a coordona acest premiu. Prin urmare, va fi alături de noi, de comisia noastră, în această uh, activitate și vreau să îți garantez, Doris, că și comisia noastră va continua să se implice în acest proiect. Este o mare onoare pentru noi. Îți dau cuvântul și îți mulțumesc pentru că ai răspuns invitației noastre. Morgen, ich spreche Deutsch. Non parlo abbastanza italiano. Dunque, ich eh, bedanke mich eh, Mulțumesc foarte mult, uh, doamne președinte, mulțumesc și secretariatului și coordonatorilor pentru că m-ați invitat în această dimineață în comisia dumneavoastră. Biroul Parlamentului m-a numit în uh, primăvară în funcția de coordonatoare a acestui premiu cinematografic din teama că poate va veni un nou parlament în care interesul față de acest premiu ar putea dispărea și că s-au gândit că aveau nevoie de cineva care nu, sunt, nu mai este implicat în activitățile permanente de deputat. Am uh, părăsit acest parlament după 25 de ani de mandat și acum sunt coordonatoarea acestui film, acestui premiu și mă bucur foarte mult să vă pot transmite această flacără care arde în mine de pasiune pentru premiul Lux al Parlamentului European. Poate că nu vă amintiți cu toții pentru că nu erați aici, dar știu că acum 10 ani Wim Wenders marele eh, cineast, a ținut un discurs la Berlin și ne-a spus că în această perioadă de criză, în aceste momente în care foarte multă lume nu mai crede în Uniunea Europeană, noi trebuie să căutăm eh, posibilități pentru a relansa eh, acest vis european. De aceea ne-a spus că trebuie să povestim povești europene. Și a povesti povești europene înseamnă a arăta și a proiecta filme europene. Și asta este ceea ce facem noi. Avem, uh, am avut atunci ideea de a crea acest premiu care a fost validat în uh, Departamentul de Comunicare al Parlamentului împreună cu Comisia de Cultură. A fost așadar creat acest premiu pentru a încerca să folosim uh, toate posibilitățile de proiectare a filmelor din Est, slovene, germane, franceze, de peste tot din Uniunea Europeană și dincolo, de a le proiecta în toată lumea. Poate să pară foarte simplu, dar nu este atât de simplu pentru că suntem uh, o comunitate multilingvă, așadar avem 24 de limbi oficiale în Uniunea Europeană și de aceea am spus că vom crea un premiu al filmului european care să fie subtitrat uh, filmul respectiv în 24 de limbi, adică nu pe același uh, ecran, ci există pe CD-ul respectiv 24 de posibilități de subtitrare. Este un premiu extrem de important pentru film pentru că promovează exact acei, uh, acele IMM-uri în domeniul filmului care au posibilitatea astfel să răspândească aceste filme și să le facă cunoscute. Am început prin crearea unui juriu pe care în fiecare an, împreună cu colegii din Parlament, l-am modificat. Un fel de juriu din critici, format din critici de film, din realizatori, din persoane din exterior, dar persoane importante în această uh, branșă cinematografică care se întâlnesc de trei ori pe an și în primăvară, în, din toată comoara filmelor care au apărut pe scena europeană și care au fost proiectate la toate festivalurile de film din Europa, încearcă, așadar, din această ofertă vastă să aleagă 10 filme pentru a le nominaliza. Aceste 10 filme, care sunt apoi pe shortlist, sunt alese în final 3 filme care apoi sunt aduse în Parlamentul European și sunt proiectate timp de mai multe zile aici pentru ca să fie selectate. La început uh, nu am uh, ales decât un singur film în toate limbile pe care l-am proiectat în Parlament și am schimbat această procedură. Acum sunt doar sunt trei filme care sunt proiectate încă de la început în cele 24 de limbi uh, după cum spuneam, subtitrate, astfel încât toată lumea să aibă posibilitatea să se uită la timp la aceste filme care sunt pe shortlist. Aveți pe uh, masa dumneavoastră un pachet în fiecare limba dumneavoastră. Nu le aruncați, nu le lăsați aici, vă rog, este în limba dumneavoastră maternă și aveți acolo cele trei filme care sunt subtitrate în limba dumneavoastră maternă. Aveți acolo și istoria acestor filme, obiectivele pe care le uh, urmăream, totul înscris în această broșură. De aceea nu voi face decât să mă limitez la câteva observații pe care nu le găsiți acolo. Cele trei filme au fost subtitrate și acum trebuie să ne punem întrebarea care este metoda de a alege câștigătorul. Ce se întâmplă cu câștigătorul? Acesta primește și o subtitrare pentru nevăzători în plus. Pot să vă spun că acesta este un lucru care a lipsit până acum. Primul film pe care l-am uh, organizat, uh, subtitrat, uh, cu un fel de um, interpretare de în uh, limba, nevăzător, în limba pentru nevăzători. Am, a fost un pionier, așadar, se explica ce se întâmplă în film în, în acea variantă și am discutat cu regizoara Feio Aladah la Berlin uh, și cu comunitatea nevăzătorilor din Germania și acești, uh, aceste persoane cu disabilități mi-au spus că este un proiect extraordinar și că ne roagă să aibă mai multe filme pe care să poate să le vadă în acest fel, ceea ce ne-a impresionat atunci și astfel acum toate cele trei filme sunt subtitrate încă de foarte devreme și cel uh, care câștigă primește în mai multe limbi uh, versiunea pentru nevăzători. Dar uh, cred că acest film apoi are și posibilitatea să fie arătat și proiectat la televizor și în cinematografe. Avem o colaborare foarte bună și cu Arte. Dacă vreți să vă uitați, avem aici, în colaborare cu Arte, așadar, uh, de pe 8 martie până pe 8 iunie, de la Ziua Femeii până pe 8 iunie, am avut așadar un proiect pentru uh, filmul When We Live sau Străina, Feio Aladah, regizoare, care a câștigat acum 3 ani și pe care Arte l-a oferit ca video la cerere timp de trei luni. Aceasta este o situație cu câștig de ambele părți. Pentru noi, pe de-o parte, pentru că a fost premiul Parlamentului, premiul Lux, și pentru Arte, pentru că Arte astfel creează mai mulți, are mai mulți uh, um, telespectatori. Știți că Arte este o televiziune franco-germană și astfel devine o televiziune mult mai uh, dorită din cauza acestui proiect. Vom colabora în continuare, avem obiectivul să facem acest lucru și cu alți uh, cu alți operatori. S-a tăiat microfonul vorbitoarei. Acest premiu Lux este foarte cunoscut între timp, este foarte cunoscut și în școli. De fapt, birourile Comisiei Europene și ale Parlamentului European din alte țări se uh, fac eforturi pentru a aduce aceste filme și în școli. Întrebarea este însă care este subiectul acestui premiu, pentru că nu căutăm un premiu care să se ocupe de această problemă, pentru că nu este acesta obiectivul nostru, sau de o temă specifică. Nu este treaba noastră, juriul se ocupă de tematică și de film, dar știți că Uniunea Europeană este foarte diversă și oferă atât de multe conținuturi, atât de multe probleme în același timp care sunt uh, vizibile atât la Helsinki, cât și la Paris sau la Atena și de aceea Conținutul acestor filme este întotdeauna un conținut despre care se poate discuta apoi foarte bine cu oamenii care au văzut respectivele filme. Iată de ce am introdus la un moment dat și zilele filmului Lux, care acum sunt uh, în curs. Am fost uh, la Zagreb, în Irlanda, Luxemburg, Tesalonic, Salonic și în alte orașe, la multe festivaluri de film și pot să vă spun că Oamenii sunt foarte atinși de ceea ce se întâmplă aici. Și asta este și ideea, când mergem acolo, să sensibilizăm, pentru că nu este vorba numai de filme care sunt importante pentru oamenii, oamenii în general, ci și pentru noastră, deputați, ca ocazie de a discuta cu oamenii care au văzut aceste filme. Astfel aveți ocazia să discutați despre conținutul filmelor, despre consecințele uh, în uh, tematicii respective în activitatea dumneavoastră legislativă. Mă gândesc aici, de exemplu, la filmul Belcam, care a fost un film foarte cunoscut acum doi ani, a câștigat primul Lux, un film care a arătat cum un tânăr din Afganistan îl reușește să ajungă la cale pe o cale foarte întortocheată și vrea să ajungă după aceea la Dover, la prietena sa, peste canal. Este un film care este extrem de impresionant, arată care sunt problemele și în același timp care sunt posibilitățile pe care le avem de a-i ajuta pe acești oameni și ne dă și nouă o impresie a ceea ce este să fii uh, azilant și solicitant de azil. Majoritatea dintre noi uh, trăim într-o stare destul de paradisiacă, nu știm ce este de fapt să fii uh, un solicitant de azil. Iar acest uh, film este atât de sensibil și atât de frumos făcut încât ai senzația la sfârșitul filmului că trebuie să faci ceva pentru acești oameni. Este interesant pentru spectator, dar și pentru colegii din Parlament să discute după aceea cu cetățenii. Nu este interesant numai pe colegii din, pentru colegii din uh, Comisia Cult, ci și din Comisia Libe și din alte comisii, pentru că această tematică este foarte diversă și pentru mine ar fi foarte important ca dumneavoastră, indiferent unde sunteți, unde vă aflați, acolo unde Parlamentul European proiectează aceste filme în timpul zilelor lux. Să folosiți această ofertă de a merge la fața locului, dacă sunteți invitați sau dacă doriți, pentru a discuta cu acești oameni. Să știți că vorbesc acum despre Europa sau vorbesc um, despre euro. Dacă, de exemplu, îl invitați pe oameni să vorbim despre euro, să vorbim despre Europa, nu vor veni, dar la un film vor veni. Și atunci, prin intermediul acestui film, vor uh, reuși să fie mai aproape de activitatea din Parlamentul European. Aceasta este și sensul nostru acestui proiect, pentru că noi plătim din uh, bugetul pentru comunicare al Uniunii uh, nu al Uniunii, al Parlamentului, deci e vorba din, de bugetul Parlamentului din domeniul comunicării 600.000 de euro pe an pe care îi investim practic în acest proiect. Pot să vă spun că este o investiție foarte bună. Au existat, nu știu dacă mai există acum, anumiți colegi care spuneau că nu trebuie să ne preocupăm noi de filme, să-și găsească singur căile de distribuție nu-i problema noastră, pentru că sunt bani aruncați pe fereastră. Dar pot să vă spun că dacă aș avea mai puține pixuri în uh, domeniul comunicării și mai puține broșuri și aș avea, de fapt, mai mult buget pentru filme, ar fi mai bine. Pentru că întreaga societate poate să fie astfel agățată, ca să spun așa, adusă mai aproape de noi comunicarea nu mai înseamnă numai să printezi hârtii în ziua de astăzi, înseamnă mult mai mult. Și pot să vă spun că de șapte ani uh, pot să confirm această experiență și sunt entuziastă pentru ideea aceasta. Nu vom merge numai în cinematografe, unde mergem oricum cu aceste filme, ci vom merge și în mass media generală. Sper de aceea ca dumneavoastră să vă entuziasmați împreună cu mine pentru acest proiect și să ne ajutați. Vom începe așadar astăzi, pe 3 noiembrie, de fapt, ați văzut, uh, am început cu posterele foarte mari pentru ca să anunțăm uh, proiectările în Parlament. Puteți, așadar, toți deputații care aveți un DVD să îl folosiți pe acesta, dar puteți să cereți și pe video on demand la cerere. Aveți în documente cum puteți să faceți această comandă și cu subtitrare în 23 de limbi. DVD-urile pe care le aveți aici sunt numai pentru deputați. Însă cine primește un DVD trebuie să și voteze. Pot să vă spun că o treime din colegi au votat 222 și în anul dinainte 241 de deputați au votat. Cred că mai este marjă până la 700 și ceva. Sunt foarte mulți colegi care sunt sigură că sunt entuziaști și vă rog pe toți care sunt aici, pentru că nu pot să merg la toate comisiile, ar fi și exagerat, Vă rog așadar pe toți să fiți ambasadorii acestui premiu Lux, să vi-l apropiați și să-l folosiți ca un mijloc foarte bun în lumea de astăzi, în care se critică foarte mult Uniunea Europeană pentru a arăta că putem să folosim și alte mijloace și să reușim să îi pasionăm pe oameni pentru această idee foarte frumoasă a lui Robert Schuman, care este Europa. Cred că acest lucru nu se poate face decât prin mai bine, poate, prin proiectarea unui film. Cele trei filme pe care le avem astăzi... A, și de fapt am uitat să vă spun, de, la, de pe 2 pe 12 decembrie veți putea, în pauza de prânz, între ședințe sau seara, după reuniunile de comisii, să mergeți în, la Yehudi Menuhin, în spațiul de jos, în care veți avea un mic cinema în care veți putea viziona aceste filme în perioada în care vă spuneam, veți avea și o agendă, un calendar cu programul acestor filme pe care le veți putea vedea pe un ecran foarte mare. Aceasta este oferta Parlamentului, care cred eu este într-adevăr o floare la butonieră pentru Parlament. Avem uh, un film uh, în anul acesta din Slovenia, pentru prima dată din Slovenia, care are ca temă uh, un subiect care cu siguranță este uh, de uh, actualitate al dușmanului de clasă în școli, un profesor sau un elev care nu le convine celorlalți. Uitați-vă, vă rog, la acest film neapărat, uh, acest film al unui uh, regizor foarte tânăr, foarte bun pentru un, o premieră. Apoi un film al lui Céline Chama, Bond de Fi, un film despre o bandă de fete din balieul Parisului, foarte interesant, foarte bine făcut și nu pot decât să vă spun că este de recomandat. Al treilea film este filmul lui Pavel Pavlikovski, un uh, regizor foarte cunoscut în Polonia care trăiește în Anglia, un film care a fost deja nominalizat pentru Oscar. Nu uh, este vina noastră, am avut aceleași gusturi, fără să știm. Este un uh, film care pe mine m-a impresionat foarte mult și vă spun și de ce. Când am discutat despre acest uh, film, un tânăr a spus, știți, pentru că ați făcut așa totul în alb-negru, mi-am dat seama că, de fapt, atunci când a spus acest lucru, mi-am dat seama că e un film alb-negru. De fapt, în timpul uh, proiectării nu mi-am dat seama că e un film uh, în alb-negru. E un film care se joacă în Polonia în perioada comunistă, are un background, un context politic perioada comunistă din Polonia. Apoi avem, avem deciziile Lux Film, de care vom vorbi deja, și vreau doar să vă mai spun că aceste filme le puteți proiecta și în circumscripția dumneavoastră. Dacă acest premiu apoi va fi decernat în 17 decembrie printr-o ceremonie în care președintele Parlamentului va decerna acest premiu în prezența regizorilor, uh, și a unor actori din aceste filme, veți avea ocazie așadar să faceți publicitate pentru aceste filme, atunci se va anunța câștigătorul, dar până se va anunța câștigătorul puteți să proiectați acest film pentru ca să-l arătați, îl puteți proiecta așadar acasă ca ocazie de întâlnire cu tineri, cu oameni în vârstă și pentru a discuta despre conținutul filmului. Aceasta vă dă posibilitatea de comunicare cu cetățenii, până la urmă cu toate straturile societății. Problema este însă, și trebuie să înțelegeți acest lucru, noi nu suntem cei care deținem proprietatea intelectuală. Deci trebuie să înțelegeți că cei care uh, vor să răspândească acest film vor să și câștige bani. Însă cred că cu toții, toți deputații au un buget uh, prin care, din care vor să facă broșuri de obicei. Cred că 300 de euro merită să fie cheltuiți pentru a împrumuta acest film. Puteți face acest lucru prin împrumutare Vreau să vă spun că avem doi deputați aici, doi colaboratori, îmi cer scuze, în uh, Parlament, care sunt extraordinari, care tocmai stau de vorbă, văd în spate. Marizela, te rog, ridică-te în picioare. Marizela Rosetti și lângă ea Jendrich, ceh. Marisela este italiancă. Ei doi sunt cei care gestionează premiul Lux și la festivaluri și în întregul an aici la Parlament. Deci pot să vă mai spun în final doar că cred că este bine să mai evoluăm cu acest premiu Lux. Vom putea să-l dezvoltăm mai departe și anume să nu avem numai trei filme pe care le subtitrăm ci curând și cinci și poate că în fi, la un moment dat cele zece care au fost alese vor putea fi subtitrate. Ideea este ca poveștile europene să fie arătate în toată Europa. Acesta este sensul uh, acestei uh, acestui proiect, pentru că din 28 de state membre vin aceste filme și toată lumea are ocazia să participe așadar. Cred că vom mai colabora um, mai bine cu cross media și cu televiziunile. Pe viitor avem uh, ocazia ca prin acest premiu al Parlamentului European să dăm nu numai importanță culturală proiectelor europene, ci să dezvoltăm mai departe toate laturile sale. Pe scurt, cred că acest premiu va deveni pe viitor premiul the one al Uniunii Europene în domeniu. Nu există, de fapt, un premiu al Uniunii Europene pentru film. Avem, sigur, Academia, um, premiul Academiei Europene de Film, dar acesta nu este un premiu clar al Uniunii Europene. Mai există un premiu al Comisiei, dar nimeni nu-l cunoaște. Eu îl cunosc pentru că întotdeauna am fost prezent atunci când s-a decernat, dar se cheamă premiul media și nu este decernat în public. Eu zic că premiul Lux, că deja filmul este, numele este foarte frumos, ar trebui să fie promovat și poate să intrăm în contact și cu comisia pentru ca să îl amplificăm. Există, sper, această dorință. Cam atât vreau să vă spun, nu pot decât să vă rog să fiți ambasadorii acestui film, să participați, să alegeți, să votați și am uitat să vă spun că în timpul Film Days, când se proiectează filmele în Parlamentul European, în toate sediile sale, Toată lumea care este acolo poate să voteze, toată lumea. Votul nu va fi însă important neapărat pentru alegerea câștigătorului, dar este un, o indicație pentru părerea publicului. A fost foarte interesant să vedem ce s-a întâmplat anul trecut și este foarte bine să procedăm așa, pentru că anul trecut, de exemplu, am ales un film pe care, la care după aceea au putut participa cei care fuseseră nominalizați la festivalul Carlo Vivari. În cadrul acestui premiu la Veneția, când am prezentat de fiecare dată de fapt aceste trei filme, de trei ani sau chiar patru, dacă nu mă înșel, avem o colaborare cu Venice Days, care este o organizație în cadrul filmului, festivalului filmului de la Veneția, unde predecesorii noștri, 1900 89-91 uh, um, mai sunt acolo, așadar domnul Bazanti și doamna Castelina care sunt de acolo, acolo de atunci ne ajută și uh, în fiecare an uh, invităm din fiecare țară a Uniunii Europene un iubitor tânăr de film, nu un regizor, ci un pasionat cinefil dintr-o țară europeană. Și pot să vă spun că ei sunt acolo o săptămână uh, și într-o săptămână pot vedea toate filmele, au posibilitatea de a discuta cu regizorii. Noi mergem acolo cu ei, sunt invitați la Veneția și sunt invitați chiar să participe activ. Pot să vă spun că acești tineri învață să cunoască Europa într-un fel foarte unic, într-un fel care nu există de obicei. Lucrăm, noi lucrăm aici cu uh, mulți din alte țări și ei acolo au posibilitatea să creeze o legătură cu oameni din 27 de alte țări. Eu am fost la Berlinala, Berlinale la Berlin și a venit deodată un tânăr pe stradă și mi-a, mi dat un ghion și mi-a spus, sunteți doamna Pac? Și eu am spus, da, și mi-a zis, eu sunt unul din cei 27. Și pe atunci nu eram încă în Uniunea Europeană cu Croația. Deci oamenii sunt atât de pasionați și devin atât de uniți, lucrează ca prieteni în acest cerc și vin la diferite festivaluri și după aceea. Cred că facem foarte multe pentru ideea europeană prin acest proiect. Punem și cultura în centru și nu alte teme. Este foarte bine să facem acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat ocazia să vă expun acest proiect și să vă lansez această pasiune și să vă transmit mai departe. Mulțumesc, grație! In Italia si dice la passione si sa. Noi, italienii, spunem că pot simți pasiunea și iată că așa și este. Mulțumesc, Doris. Suntem siguri că cu ajutorul pasiunii tale și a ajutorului pe care ni-l oferi, o să înregistrăm mari succese. Am discutat cu colegi din Parlament, Helga Trupăl și alții, și această experiență de la Venice Days Uh, care sunt în continuă dezvoltare, unde în sălile uh, festivalului de la Veneția sunt proiectate cele trei filme câștigătoare. În Carlovi Vari au fost proiectate cele 10 filme preselecționate. Deci iată că festivalurile din Europa încep să le difuzeze. Vă încurajez, dragi colegi, să vedeți aceste filme chiar la cinema, fiindcă ar fi interesant să le vedem pe un ecran mare. Și iată că din 2 în 12 decembrie putem să vedem filmele și la Parlament și să invităm uh, parlamentele naționale să folosească această ocazie pentru a promova filmele. Este cineva care dorește să intervină pe acest punct pentru a solicita detalii suplimentare sau totul este clar? Ferayan Petra. Da, înainte de toate, mulțumesc mult, Doris Pac, pentru că ai venit astăzi aici și pentru că te lupți în continuare pentru acest premiu. Ești uh, cofondatoare și chiar cea care a avut ideea pentru acest premiu și ești, uh, în orice caz, cea care luptă cel mai mult pentru obținerea uh, și de fonduri pentru acest festival. Cred că e foarte important să fim prezenți în presă și să se vadă că um, în Europa sunt filme care uh, tratează subiecte europene. Problema este că multe dintre ce vedem, dintre lucrurile pe care le vedem în filme sunt uh, Uh, chestiuni din realitate care ne um, impregnează apoi modul de a gândi și dacă ne tot uităm la filme americane, la așa numitele filme mainstream, uh, ajungem să ne îndepărtăm de realitatea noastră. Aceste filme americane inundă practic sufrageriile oamenilor și filmul european nu mai are nicio șansă la fel nici limbile noastre, nici diversitatea. E, ne pregătim practic singur pentru sărăcie, nesusținând filmul european. E foarte important să dăm regizorilor europeni uh, și filmului european o șansă în Uniunea Europeană, să le ușurăm șansa și să construim punți subtitrarea este normală în multe state, însă în unele state din Europa nu este încă procedura acceptată general, dar uh, acum se dorește tot mai mult să se dezvolte competențele lingvistice și uh, se susține ideea de a se folosi subtitluri și ne bucurăm că uh, și premiul Lux dă un semnal foarte pozitiv în această direcție. Mulțumesc mult pentru angajament și aș vrea să spun încă o dată că în Parlamentul European uh, nu există nicio scuză pentru nimeni să nu mergeți să vedeți aceste filme. Puteți să le vedeți uh, pe, în sala de proiecție, puteți să primiți DVD-ul, puteți să vă uitați seara înainte să mergeți la culcare. Sunt foarte multe posibilități și vom avea suficient timp să uh, ne decidem și să vedem uh, aceste filme. Cine dorește, în orice caz, poate să le vadă și sper ca numărul celor care vor participa activ la alegerea câștigătorului și numărul celor care privesc filmele să crească constant. În numele grupului meu pot să spun că facem tot ce putem ca să-i încurajăm pe colegi să se uite la aceste filme și uh, eu spun aici, e important pentru Comisia noastră, dar e important și pentru Uniunea Europeană, pentru că este un pic din sufletul Europei, e vorba de identitate la ședința coordonatorilor am vorbit despre ce studii se pot face pe această temă a identității și cred că tocmai pentru a crea o identitate trebuie să cunoaștem Europa, trebuie să cunoaștem mentalitățile și modul în care modul nostru de a trăi se reflectă în film și în care problemele de societate și structurile noastre se reflectă în cinematografie. Mă bucur că, cel puțin în Germania, sunt foarte multe instituții și birouri de informare care uh, prezintă aceste filme. Uh, la uh, sfârșitul acesta de săptămână vor fi prezentate filmele la Köln, la Berlin, la München și în multe alte orașe și uh, sunt convinsă că fiecare deputat ar avea posibilitatea să organizeze o vizionare la el acasă, în orașul său natal, ca să aibă acces cât mai mulți cetățeni la aceste filme. E foarte important să aducem cinematografia europeană mai aproape de oameni. Mulțumesc! Mulțumim, Sabin! Petra Camerever și apoi domnul Diaconu. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și lui Doris Park, care, după cum știm, se implică foarte mult și este uh, Uh, iată, aici, la Comisia de Cultură, din nou, ca să ne aducă mai aproape acest premiu Lux și să-l prezinte și colegilor noi. Cel puțin din experiența mea, de când sunt în Parlament, eu în fiecare an, de când există premiul și de când este decernat, uh, merg uh, să văd filmele și le prezint la Düsseldorf și pot, nu pot decât să vă recomand să o faceți, astfel putem uh, susține și cinematografele mai mici. Costă ceva, însă în orice caz filmul merită banii, iar uh, oamenii care vin astfel la film primesc un mesaj Uh, nu, ei nu vin la mm, film numai pentru că Petra nu ar veni niciodată la o prezentare făcută de Petra Camerevert pe subiectul X sau Y, dar uh, în aceste filme au șansa să vadă realitatea europeană și sălile de cinema sunt pline când se prezintă aceste filme. Este foarte important să susținem aceste filme pentru că astfel se creează mult mai multă plus valoare pentru Europa și pentru identitatea europeană decât prin alte tipuri de prezentări, care sigur că sunt și ele importante, dar uh, nu pot decât să le spun colegilor, profitați de ocazie, prezentați filmele în orașele dumneavoastră natale. În cinematografe este într-adevăr o mare realizare și uh, nu îmi doresc decât să se întâmple acest lucru de fiecare dată și Doris, poate că ai putea încă o dată să transmiți și juriului această idee. Uh, De-a lungul anilor s-a văzut că au fost filme foarte serioase, sigur că sunt și excepții, dar au fost uh, de multe ori filme foarte serioase, cu probleme foarte profunde, de multe ori foarte tragice. Au fost uh, filme la care am văzut chiar bărbații scoțând Batista și ștergându-și o lacrimă la cinematograf. Dar uh, mi-aș dori să avem odată o comedie, o comedie sinceră care să arate realitatea europeană cumva mai, uh, mai în glumă, mai, cu mai puțină tragedie. Știu că comedia este arta cea mai dificilă, dintre toate, dar cred că ar fi important să arătăm și acest element din peisajul uh, cinematografic european. Pentru că, da, cred că ar fi bine să fie transpus și puțin comic. Mulțumesc, Petra, are acum cuvântul domnul Diaconu. Voiam să vă amintesc că uh, avem, am avut o comedie a unui grec în finală, foarte frumoasă. Vă rog. Uh, vă rog să mă iertați că o să fiu probabil extrem de insistent pe subiectul numit cinematografie, cât timp voi fi aici corect cu dumneavoastră, pentru că cinematograful e viața mea, în sensul că sunt actor de film și am jucat în mai mult de 100 de filme. Uh, cunosc acest lucru foarte bine știu exact ce forță are cinematograful, ce forță poate avea. De ce odată în plus vă mărturisesc că sunt uh, în admirația oamenilor care ard, simți cum ard pentru o idee. Și când spun asta mă refer la doamna Doris Pac, care simți cum arde pentru această idee. O respect și o admir. Revenind la subiect, în uh, vremea comunismului în România, cinematograful a avut o forță incredibilă și cultura în general. A ținut Națiunea Unită, a intrat în conștiința publică, a fost o formă de rezistență prin cultură, determinată foarte clar de toată lumea, înțeleasă de toată lumea, trăită de noi, pe viu. Dacă revenim și extindem acest subiect ca instrument public la Uniunea Europeană, mi se pare cheia una dintre cheile reparațiilor, zic eu, după intervalul numit criză și efectul uh, antieuropean care s-a simțit în unele părți ale Europei la alegerile europene. De ce vă spun asta? Pentru că dacă cinematograful, în forma aceasta propusă de acest premiu, este ca un fel de studiu de caz dacă vreți ca un exemplu mic care poate fi extins înseamnă a vehicula poveștile fiecăreia dintre națiuni. Poveștile noastre, identitățile noastre trebuie să interfere, trebuie să umble în toată Europa, să ne cunoaștem pe noi înșine și pe ceilalți de lângă noi. Prin acest intermediu al filmului, ceea ce înseamnă o altfel de cunoaștere, o cunoaștere rafinată, artistică nobilă. Ă, mi ar face mare plăcere cândva sau într un fel să pot vorbi amănunțit tehnic chiar cu doamna doris pack pe subiectul acesta să i fac sugestii sper dar o sugestie i aș face chiar acum cred că cheia acestui proiect este uh, juriul pentru că juriul după părerea mea ar trebui să corespundă intenției de bază, care nu e eminamente artistică, ceea ce se întâmplă la festivalurile de film, care la rândul le, fiecare juriu din festivalurile de film are un fel de identitate, de tip artistic. Poate că identitatea acestui juriu ar trebui să fie, poate pe viitor, de tip cetățenesc și mai puțin artistic. Exact ca să înțelegem sau selecția să fie către această țintă, cetățeanul european, de orice naționalitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Trupel. Mulțumesc, aș vrea să vă mulțumesc încă o dată pentru discursul dumneavoastră angajat. Într-adevăr, Premiul Lux este o poveste de succes, este un proiect pe care am reușit să-l aducem la viață și apoi să-l apărăm. Uneori a fost foarte criticat chiar aici în Parlament și aș vrea în orice caz să arătăm că um, un astfel de film, când este prezentat cetățenilor europeni, reușește ceea ce alte forme de comunicare nu reușesc. Și uh, când se vorbește de acest program în comparație cu alte programe, aș spune că uh, la acest premiu sunt uh, incluse filme europene și se, din toate țările și se poate vedea cât de diversă este identitatea europeană când se văd filme din diferite țări europene este o contribuție la patrimoniul european și la identitatea culturală europeană. Și după cum s-a spus, vreau și eu să subliniez că ar trebui să luptăm pentru acest premiu Lux aici în Parlament, dar și în afară, pentru că astfel avem posibilitatea uh, de a atinge prin filme un uh, obiectiv să lăsăm deoparte Hollywood și Bollywood și să susținem filmele europene. Și în orice caz, în următorii ani, eu voi lupta pentru ca premiul Lux să aibă o semnătate cât mai mare. Mulțumesc! Grazie, Elia. E ora el colega... Eh, Mulțumesc. Doamna Vart, acum. Um, thank you very much this opportunity. Mulțumesc foarte mult uh, pentru că mi-ați dat uh, posibilitatea de a vorbi despre uh, acest subiect. Doris, eu sunt eurodeputat ales în acest mandat și nu v-am cunoscut înainte. Eu am lucrat într-o cooperativă a artiștilor în care filmul era una dintre prioritățile noastre, mai ales în ceea ce privește educația tinerilor. Iar uh, la nivel local uh, eram foarte implicați în acest domeniu. De asemenea, eram implicați și la nivel internațional în programe pentru tineri și copii și cu siguranță voi promova acest Regatul Unit nu doar în circumscripția mea, ci la nivel național. Este foarte important să îi implicăm pe, time, pe tineri, însă aș vrea ca oamenii să fie mult mai proactivi în ceea ce privește utilizarea acestui uh, premiu. Bineînțeles, trebuie să promovăm aceste responsabilități uh, pentru tineri într-o manieră mai proactivă. Nu cred că trebuie să lăsăm uh, acest lucru la voia întâmplării și doar la latitudinea noastră ca persoane care avem resurse și timp limitat. Deci cred că în, cultura, în Comisia de Cultură va trebui să ne gândim mai mult cum să îi implicăm mai mult pe tineri în acest program. Poate că ar trebui să folosim uh, competențele pe care le aducem noi în Comisia de Cultură. Vă mulțumesc oricum foarte mult! Γραμματικάκης. Γραμματικάκης. Και εγώ είμαι κινηματογραφόφιλος και χαίρομαι πάρα πολύ. Și eu uh, sunt un uh, mare fan al cinematografiei și mă bucur foarte mult că ne-ați explicat uh, la așa un nivel de detaliu istoricul acestui uh, premiu și ne-ați uh, vorbit despre toată pasiunea din jurul acestui uh, premiu. Aș vrea să fac o observație și să adresez o întrebare, dacă îmi dați voie. Și am și o propunere. Observația mea este următoarea. Aș vrea să vorbim despre criteriile folosite de, de Comitetul de Selecție. Uh, Doamna Pac, am fost un pic uh, îngrijorat pentru că spuneați că aceste criterii sunt uh, apropiate de cele de la Oscar. Sper că nu este așa, pentru că dacă ar fi așa, aș avea foarte multe de criticat. Apoi, uh, ceea ce împiedică diseminarea premiilor Lux este, de fapt, situația actuală din Europa. Filmele prezentate sunt, poate, excelente, Însă este vorba despre o inițiativă a Uniunii Europene, iar impresia care se creează este că aceste instituții sunt foarte complexe, că deciziile sunt uh, comandate de către uh, Consiliul European. Oricum, aș dori să vă fac și o propunere. Acest uh, premiu este un uh, mare succes, însă v-ați gândit să extindeți acest premiu și la documentare, pentru că și ele sunt foarte importante pentru promovarea identității europene. Mulțumesc! Colegă Venta, prego. E l'ultimo intervento. Domnul Venta, ultimul vorbitor. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Uh, doamnă Pac, uh, într-adevăr, prezentarea dumneavoastră a fost una extrem de pasionată și cred că premiul Lux este, înainte de toate, un instrument uh, educațional excelent. De altfel, acest lucru a fost subliniat. Filmul ne apropie mai mult și până la urmă nu doar uh, câștigătorul contează, ci și participarea contează. Diversitatea culturală europeană ne impune să găsim instrumente pentru a ne apropia mai mult în această identitate uh, divers, diversă. Îi mulțumesc doamnei Pac pentru prezentarea sa plină de pasiune și uh, motivație. Trebuie să vă spun că uh, adesea în uh, Polonia uh, au fost uh, proiectate filmele selectate pentru acest festival și sălile erau pline. Nu mai rămânea niciun loc liber. Asta înseamnă că există interes și sper că vom continua. Colegă Suidrobe. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Suidroba. Și poet, de respect za ei. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea și eu să mă alătur mulțumirilor adresate de ceilalți colegi doamnei Doris Pac și mă bucur că va continua în această direcție. Eu una știu că pe 5 decembrie voi participa la proiecția filmului uh, Aida la Bârno și uh, voi uh, participa la această proiecție alături de spectatori. De asemenea, voi participa și la luarea deciziei. Ar fi însă interesant uh, să știu care este părerea telespectatorilor, părerea cetățenilor. Așa că îi voi întreba ce părere au în ceea ce privește propunerea dumneavoastră și anume să includem și filmele documentare. Cred că am putea să vorbim despre filmele pentru copii și pentru tineri, despre filmele despre mediu Cred că există foarte multe festivaluri pe care le cunoaștem chiar și în Cehia și ar fi o idee bună. Însă cred că Doris Pac uh, ne-ar putea explica mai bine de ce există acest uh, premiu lux în forma sa actuală, extinsă. Mă interesează să aflu acest uh, răspuns, pentru că cinematografia pentru copii și tineri este un uh, subiect de mare interes pentru mine. Știu că este foarte greu să menții uh, o calitate a acestor filme. Mulțumesc. Doris, cred că pot să răspunzi la câteva dintre intervenții și întrebări. <coughs> Mulțumesc. Mi se pare că sunteți cu toții entuziaști și mă bucur pentru că am nevoie de uh, entuziasmul dumneavoastră uh, la Comisia pentru Bugete, care va vota iarăși și sper să financeze în continuare premiul Lux la uh, capitolul comunicare. Aș vorbi acum despre subiectul juriului. Juriul nu poate să fie format din noi juriul care alege filmele și ni le prezintă nu poate fi uh, format decât din oameni care cunosc filmele care au apărut în ultimul an, care astfel pot să facă propuneri și care din această ofertă extinsă pot să aleagă 10 pe care să ni le prezinte. Cele 10 sunt alese de membrii juriului care sunt cu toții independenți din toate țările. Iar noi, Comisia pentru Cultură, înlocuim din când în când pe câte unul din acest juriu. Nu cred că putem să procedăm, cum a spus colegul din Grecia sau din Cipru, nu știu, și anume să implicăm mai mult pe cetățeni la acest nivel. Noi încercăm. Revin, acest juriu e format din experți. Ei uh, ne oferă nouă tuturor, dumneavoastră, aceste fi, trei filme ci dumneavoastră sunteți juriul mare care acordă apoi premiul. Dumneavoastră reprezentați cetățenii și dumneavoastră alegeți un câștigător. Și eu am simțit, ca și dumneavoastră, că i-am putea implica pe cetățeni mai mult și de aceea am organizat zilele Lux, zilele filmului Lux. Uh, la care vin și cetățenii și își pot exprima și ei votul. Dar nu putem proceda invers, pentru că cetățenii nu cunosc încă aceste filme. Dacă le cunoaște deja, n-am mai avea nevoie de susținerea subtitrării și a uh, difuzării acestor filme. Deci nu putem să implicăm pe cetățeni decât după ce ei au avut posibilitatea de a vedea filmele, ceea ce se întâmplă la zilele lux. Uh, filmul franțuzoice acesta, Siama, uh, Band de Fii, a fost prezentat și în prima zi a avut 25.000 de spectatori. Vă dați seama? În toată Franța. 25.000 de persoane au văzut acest film. Și în majoritatea cazurilor a fost a, acest uh, film a purtat subtitlul European Parliament is committed to culture. Parlamentul European are angajamentul față de cultură. Mi se pare extraordinar. Deci, tema juriului a fost tratată așa cum se putea trata. Ați spus apoi, haideți să mai vedem și un film nostim. Uh, eu am mulți colegi din Germania care spun că, într-adevăr, nu trebuie să plângem tot timpul. Haideți să mai vedem și câte un film vesel. Nu există doar probleme. Așa e, dar eu nu sunt membru în juriu. Eu le-am spus adesea colegilor din juriu, nu v-ați putea uita cumva să faceți cumva să aduceți și un film mai așa? Și eu mi-au spus, ba da, am avut un film, un film uh, grecesc, foarte bun, Academia Platon. A fost extraordinar, plin de umor, cu și cu un subiect, un subiect interesant, minoritățile, minoritatea albaneză în Grecia. A fost minunat. Dar problema a fost că era uh, un film care a participat, dar nu a câștigat. A fost în concurență cu filmul Difremde, filmul despre uh, crimele uh, de onoare. A fost filmul care, din păcate, aș zice în ghilimele sau din fericire, a câștigat. Dar uh, situația s-a schimbat oarecum și din acest motiv. Acum oferim subtitluri pentru toate cele trei filme uh, finaliste. Pentru că până acum nu se întâmpla așa, era subtitrat doar filmul câștigător. Și în această privință pot să spun că încercăm uh, să împărțim uh, premiul cumva. S-a vorbit despre criterii. Nu există criterii decât criteriul ca aceste filme să fi fost prezentate la un festival oriunde în ultimul an, să fie filme europene din cele 28 de state membre. Nu spunem niciodată trebuie să faceți ceva despre azil sau despre altceva. Nu! Eu cred că nici nu am putea să facem așa ceva, pentru că filmele nu sunt făcute ca să fie prezentate în Parlament, ci au uh, o încărcătură culturală, regizorii aleg despre ce să fie și toate filmele însă uh, au cumva pe undeva un subiect european. În afară de asta nu există criterii. Și după ce am spus în legătură cu Oscarul, n-a fost decât o observație. Voiam să spun că filmul Ida, care uh, mie mi-a plăcut din cele trei, uh, fusese ales și în preselecția pentru Oscar, nu de noi. Nu știu dacă avem aceleași criterii ca la Oscar, habar n-am, în orice caz însă iată că juriul pe care îl avem noi este unul uh, de uh, foarte mare nivel care alege filme foarte bune. Și eu cred că filmele documentare nu trebuie lăsate deoparte și eu sunt de părere că ar trebui să ne gândim și la filmele pentru copii, însă Problema este că atunci când intră ceva în competiție, nu poate să fie un film pentru copii sau un film documentar. Nu putem să avem în concurență un film documentar, un film pentru copii și un film pentru adulți. Nu se poate, dar ne-am putea gândi ca din cele 10 filme să avem filme din toate aceste uh, uh, stiluri. Dar pentru asta ne-ar trebui ceva mai mulți bani. Dar ne vom gândi împreună cu comisia să vedem ce putem face în orice caz, nu poți aduce în concurență filme pe care nu le poți compara. Ce s-a mai spus? Uh, am spus-o și eu mai devreme. Am trăit-o și eu. <coughs> Sunt filme care sunt prezentate de multe ori în școli. Am fost în două... Am fost în două licee unde a fost prezentat filmul Difremde, uh, care este despre crimele de onoare. Și acolo un profesor, timp de o săptămână, a discutat în școală subiectul crimelor de onoare, tradițiile și așa mai departe. Și apoi a prezentat acest film și a și rugat un deputat să vină acolo ca să discute cu tinerii. Pot să vă spun că a fost o experiență. Am fost și eu profesoară de mult și nu pot decât să vă spun că a fost um, un instrument pedagogic foarte, foarte utilizat împreună cu comisia s-a creat un mic program prin care filmele noastre să fie arătate în școli de către comisie. Și uh, acum facem asta și uh, consolidat cu birourile Parlamentului European. Deci, cred că tot ce ați spus dumneavoastră nu face decât să sublinieze ceea ce facem noi și ceea ce am mai dori să mai facem. Încă o dată mulțumesc foarte mult și pentru florile, să zic așa, pe care mi le-ați oferit, virtuale, și să vă spun că fac tot ce pot pentru acest premiu și mă bazez și pe dumneavoastră. Și puteți să vedeți filmele la, prin video on demand sau pe DVD-urile pe care le aveți sau uh, și jos în sala de cinema din 12 decembrie până până în 12 decembrie aici la Ehudi Menuhin și sper să, să participe la vot cât mai mulți din deputați și îmi doresc ca apoi în 17 decembrie să avem o ceremonie demnă, uh, scurtă, pentru că nu vreau să dureze ore în șir, cam 20 de minute la Parlament, înainte de vot, scurt, și sper să fie sala plină, pentru că uneori nu vine nimeni și e groaznic. Trebuie cumva atrași colegii cu puțin zăhărel ca să vină. Cu filmele însă e mai ușor. Deci, mulțumesc încă o dată și m-a uh, atins foarte mult tot ce ați spus. Prima, scuzate, prima di ringraziare salutare. Înainte să-i mulțumim și să ne luăm rămas bun de la Doris Pac, o să-i dau cuvântul uh, colegului Glezos care dorește să intervină. Vreți să interveniți pe acest punct? Vă rog. Îmi cer scuze, am crezut că pe alt subiect vreți să interveniți. Συμφωνήσω απολύτως με Aș vrea să vă spun că sunt perfect de acord cu prezentarea care tocmai ne-a fost făcută. de către doamna Doris Peck. Sunt de acord cu ceea ce a spus cu privire la conținut și cu privire la întreaga reflexie care stă la baza organizării acestui premiu. Aș vrea să fac o observație și uh, trebuie să vă spun că eu am făcut obiectul unui film acum 70 uh, de ani, film care însă nu a fost uh, difuzat uh, în timpul dictaturii militare din Grecia. Și în cele din urmă filmul a fost proiectat, dar împotriva voinței mele. Există două echipe cinematografice, uh, una din Franța și una din Anglia, care mă uh, urmăresc uh, în activitatea de zi cu zi în lupta mea pentru democrație. Propunerea mea este următoarea. Bine, nu aș vrea să fac un film care să primească premiul Lux, însă propunem un film super lux, al cărui obiect să fie un deputat care uh, se luptă pentru uh, libertatea de exprimare. Uh, știți bine că ne sunt mereu numărate minutele la cartonașele albastre, la intervențiile în plenară. Și nu vorbesc despre raportori, vorbesc despre deputatul de rând. Deputatul de rând nu are posibilitatea să se exprime. Așadar, haideți să organizăm uh, proiecții de film în care să fie filmat un deputat care încearcă să se exprime. Și uh, ar putea cineva să uh, ne spună ce gândește despre asta. Uh, să filmăm un deputat care nu are niciodată ocazia să spună ceea ce gândește. Exemplul și de astăzi. Eu am cerut să intervin înainte de adoptarea ordinii de zi și nu mi s-a dat cuvântul. Este incredibil. Un deputat cere să ia cuvântul pe ordinea de zi și nu îi se dă cuvântul. Apoi uh, mi-am tot uh, agitat uh, foaia cu numele și tot nu mi s-a dat cuvântul. Și chiar nu înțeleg această atitudine. Aș vrea să denunț comportamentul dumneavoastră, atitudinea dumneavoastră, care este contrară democrației și libertății de cuvânt, libertății de exprimare. Και το κράτος. Λοιπόν, σας πληροφορώ nu trebuie să uităm că violența uh, este principala responsabilă pentru uciderea democrației. Cât timp voi, sta în, voi fi în viață, voi denunța aceste practici. Veți auzi mereu vocea mea. Nu vreau ca vocea mea să fie sufocată de limitele legate de timpul de intervenție. Valutat. Bun. Îmi pare rău că dumneavoastră ați interpretat în așa fel uh, abordarea președinției, care nici de cum n-a vrut să fie antidemocratic sau să vă cenzurez. Când mi-ați spus că vreți să interveniți deja reuniunea a început, să v-am întrebat pe ce subiect și nu mi-ați uh, explicat și atunci m-am gândit că vreți să interveniți pe acest subiect sau poate pe altele și am spus um, Deja doamna Doris Pac este alături de noi, haideți să o ascultăm. Vreți să vorbiți pe acest subiect? Nu mi s-a spus că acesta este subiectul și m-am gândit că vreți să interveniți pe un alt subiect. Dacă n-am înțeles corect, îmi cer scuze, dar haideți să nu ne referim la tendințe antidemocratice și dictatoriale. Eu vă cunosc istoria, dar sper că și dumneavoastră o cunoașteți pe a mea și nu există posibilitatea să credeți că doresc să oblig sau să ignor pe cineva. Este, a fost o interpretarea mea personală, îmi cer scuze dacă n-am înțeles, uh, nu am avut nicio altă intenție. Subiectul pe care l-ați menționat uh, nu cred că se referă direct doamnei Doris Pac în calitate de coordonatoare a premiului Lux. V-ați referit la un aspect important referitor la democrație și prin cinematografie. Oricine dorește dintre noi poate să organizeze o prezentare a propriei activități Uh, fără îndoială, dumneavoastră aveți un trecut uh, foarte important, semnificativ în țara dumneavoastră, dar nu cred că poate fi propus oficial pentru un fel de premiu al Parlamentului putem discuta despre acest lucru, dar nu cred că acesta este locul potrivit. Sigur, poate fi interesant pentru cetățeni să afle ce facem și o idee foarte bună să povestiți asta unui regizor, dar nu cred că uh, subiectul acesta are strânsă legătură cu premiul Lux, care are alt scop. Nu să vorbim despre noi, ci să vorbim despre dorințele, despre activitatea uh, în acest domeniu la nivel european. Dar sigur, oricine poate să producă ce film dorește, însă nu cred că subiectul acesta trebuie să fie discutat în comisia noastră. Dacă vreți, reluăm subiectul. Dar acum aș vrea să-i mulțumesc doamnei Pac, în primul rând, pentru rolul important pe care îl joacă și pentru modul în care face acest lucru și, în al doilea rând, vreau să mulțumesc echipei Marizela Rosetti și Ingrid pentru ceea ce fac Uh, pentru eforturile pe care le vor continua cu doamna Paec și cu noi și cred de asemenea că pe paginile noastre de internet putem promova aceste filme și premiul Lux. Și încă un aspect. Cred că e bine să promovăm mai mult uh, această posibilitate și în rândul producătorilor. Eu cred că nu se cunoaște foarte mult acest subiect, nici chiar în țara mea. Sunt de acord cu cele spuse de Petra și de alții cu privire la uh, faptul că există o valoare a micilor cinematografe care poate fi folosită. Uh, de exemplu, la festivalul de la Roma există uh, mici cinematografe de periferie care au dorit să uh, difuzeze aceste filme. În ceea ce privește juriul, nu cred că există niciun dubiu, va fi o rotație a membrilor, este de dorit acest lucru pentru transparență, dar și eu cred că e nevoie um, să fie persoane care cunosc subiectele, pentru că există un criteriu și anume să fie alese subiecte interesante, uh, dar care să ofere și o um, să aibă și un element de divertisment, să spunem. Știți că 17 decembrie este punctul cheie al pregătirii noastre, pentru că uh, în plenară, în mod solemn, înainte de vot, cum se întâmplă în mod normal, ca să fim toți prezenți, uh, vor fi invitați cei trei finaliști și vom uh, declara câștigătorul, vom anunța câștigătorul. De regulă este vorba de tineri regizori și iau cuvântul în plenar. Întotdeauna este un moment emoționant. Mi-amintesc de Andreea Sigre care și-a prezentat filmul. Deci cred că vom participa la acea reuniune și invit pe toți colegii să promoveze uh, aceste filme în rândul colegilor din alte comisii, pentru că acest premiu nu este un premiu al Comisiei pentru Cultură, ci al Parlamentului în general. Îți mulțumesc, Doris Pac, pe curând și numai bine! Ciao. Allora, grazie Doris. Noi penso che adesso dobbiamo... Mulțumesc. Noi, ceilalți, va trebui să continuăm cu programul nostru. Bene, noi passiamo adesso alla illustrazione eh, al tema del eh, rapporto. Trecem mai departe așadar la punctul următor. Colegul Venta, raportul dumnealui, filmul european în era digitală, care va fi un prim schimb de opinii cu privire la un raport de inițiativă. Știți că e vorba de o comunicare importantă a Comisiei pe care a făcut-o în mai anul acesta cu privire la viitorul uh, cinematografului digital și uh, vorbește mai ales de provocările în era digitală legate de cinematograf. Este vorba pentru noi de un subiect extrem de important și deci domnul Venda ne va putea vorbi despre ideile principale pentru a lansa dezbaterea între colegi. Domnule Venta, vă rog. Myślę, że ten temat już właściwie dzisiaj... Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Cred că acest uh, subiect este unul uh, despre care discutăm de la începutul acestei întâlniri. Am vorbit până acum despre premiul Lux. Eu am avut uh, plăcerea să fiu uh, raportor uh, pe subiectul industriei cinematografice. Consider că este un subiect foarte important pentru Comisia de Cultură, deoarece cinematografia reprezintă un instrument ideal pentru a promova diversitatea, pentru a uh, învăța istoria și obiceiurile vecinilor noștri am uh, redactat un uh, raport uh, cu privire la cinematografia europeană, raport dedicat trecerii de la tehnologia analogă la tehnologia digitală. Acest proces este astăzi aproape finalizat. Așadar, principala provocare în raportul meu este să uh, stabilim cum putem asigura un acces mai bun la cinematografia europeană. Bineînțeles, aceasta are legătură și cu distribuția de film la nivel european. Producția de filme din Europa reprezintă aproximativ uh, două treimi din uh, uh, filmele produse, însă filmul european nu reprezintă decât o treime din proiecțiile în sala de cinema iar majoritatea filmelor sunt proiectate numai în țările în care au fost produse sau, eventual, și în alte state membre însă nu depăș... majoritatea filmelor nu sunt proiectate dincolo de spațiul european, în timp ce uh, Statele Unite sunt mult mai active la nivel de distribuție de film. De aceea trebuie să îmbunătățim competitivitatea. În plus, uh, programul media își propune să îmbunătățească creativitatea sectorului cinematografic dar va trebui să facem mai mult pentru a crește audiența, astfel încât uh, publicul vizat de acest, această producție de film uh, să fie mai numeros și ar trebui să avem o abordare transfrontalieră. cinematografia va fi întotdeauna un uh, subiect important. Există studii realizate de comisie care arată că 70% dintre europeni aleg să vadă filmele pe internet și le descarcă ilegal. La asta se mai adaugă și uh, tabletele, smartphone-urile pe care le folosesc uh, cinefilii. Foarte mulți uh, folosesc astfel de dispozitive. Evident, există în continuare uh, oameni care merg la cinema însă adesea cinematografele se află la mare distanță, nu sunt foarte accesibile, iar oferta propusă de cinematografe este foarte restrânsă. De aceea, noi am putea să îmbunătățim această situație folosindu-ne de diferitele platforme disponibile care permit accesul la film. Astfel am putea să ajungem la o, la o audiență mai mare. Există foarte multe filme excelente care nu sunt deloc proiectate pentru că producătorii nu au suficienți bani pentru promovare și pentru distribuție. De ce să nu uh, uh, putem să ne folosim de tehnologia VOD, Video On Demand? De ce să așteptăm uh, atât de multe luni pentru a avea ocazia să vedem un film la televizor? aceste platforme ar trebui să fie mai bine utilizate, pentru că în continuare, tot televiziunea este canalul cel mai uh, accesat. 40% din uh, filmele de la televizor uh, sunt filme europene și 8% filme naționale proiectate în țara de producție și 20% filme în coproducție realizate de producători din mai multe țări succesul uh, tehnologiei VOD în momentul de față ne obligă să ne gândim la alte modalități prin care să fie distribuite filmele. Cu atât mai mult cu cât uh, americanii și asiaticii sunt mult mai activi în ceea ce privește diversificarea platformelor de distribuție. Observatorul uh, audiovizualului consideră că subvențiile se ridică în fiecare an în Europa la 2,3 milioane de euro. Însă cea mai mare parte din această sumă este destinată producției. Și cred că uh, finanțarea publică ar trebui să se concentreze într-o mai mare măsură pe audiență și pe distribuția și pe promovarea de film și la nivel internațional. Uh, Aproximativ 60% din uh, fondurile publice sunt destinate în momentul de față producției, iar distribuția este oarecum subestimată. Programul Media Europa Creativă poate să îmbunătățească această situație. 800 de filme europene vor fi subvenționate prin acest program 7 ani. Iar uh, de această dată, cea mai mare parte din fonduri va fi alocată pentru distribuția acestor filme în afara Europei. Crearea Forumului European uh, pentru Cinematografie este o inițiativă excelentă. Este un forum în care am putea să uh, reflectăm pentru a vedea cum uh, poate să facă față cinematografia europeană provocărilor moderne precum uh, digitalizarea și diversitatea, inclusiv uh, lingvistică, care evident reprezintă un obstacol. Chiar și astăzi am vorbit despre subtitrare. Subtitrarea este un instrument cheie care contribuie la distribuția filmelor în străinătate fără să interfereze cu uh, sonorul filmului. Cred că este un mijloc foarte util mai ales uh, în zilele noastre, când uh, copiile digitale au înlocuit copiile analoge. Subtitrarea este mult mai simplă și mult mai puțin costisitoare. Se poate face în toate limbile la un preț mult mai mic. Pentru subtitrare Chiar uh, aș vrea să propun un uh, proiect pilot care să permită subtitrarea legală printr-o metodă mai ieftină, controlată de specialiști. Și aceasta ne va permite să evaluăm calitatea subtitrărilor. Și mă refer la subtitrările pe internet sau prin internet. Există deja filme subtitrate astfel prin internet, dar nu le controlează nimeni și nu putem să avem încredere întotdeauna în calitatea lor. Cred că educația cinematografică uh, este una uh, foarte importantă și educația uh, pentru media trebuie să facă parte din programa școlară. Uh, cred că toată lumea ar avea de câștigat. Copiii ar învăța mult mai repede să folosească diferitele mijloace de comunicare în masă și ar putea să învețe cum să acceseze diferitele tipuri de conținut. Aceasta ne va ajuta de asemenea să aprofundăm cunoștințele acestor tineri, care să devină cetățeni mult mai conștienți și mult mai bine instruiți în Franța, în Danemarca, unde educația referitoare la media este obligatorie, Potrivit sondajelor, cetățenii aleg adesea filme europene, caracterizate printr-o calitate foarte ridicată. Cred că premiul Lux este un alt uh, mijloc care ne ajută să îi instruim pe tinerii europeni. Festivalurile, uh, de film, uh, cum sunt uh, cel de la Cannes uh, sau de la Veneția, sunt foarte urmărite. Filmele care câștigă la aceste festivaluri sunt susținute în ceea ce privește distribuția. Și cred că un spectator, mai ales tânăr, hotărăște singur ce vrea să vadă și când vrea să vadă. Este important să poată viziona filmele, însă, într-o manieră legală, prin mijloace legale. Spectatorii de astăzi recunosc calitatea cinematografiei europene. Însă, regretă că filmele europene sunt dedicate mai mult subiectelor grave și foarte serioase. Uh, Lăzăntul Șablă uh, a fost un mare succes. Milioane de oameni au uh, vizionat acest film. Este filmul care a avut cel mai mare succes printre filmele realizate într-o altă limbă decât engleza. Deci cred că există foarte multe argumente că pot fi uh, produse filme atractive pentru toate categoriile de spectatori. Contez pe cooperarea dumneavoastră și pe sprijinul dumneavoastră și uh, contez pe o bună cooperare cu raportorii din umbră. De asemenea, aș dori să le mulțumesc uh, și reprezentanților uh, Comitetului Regiunilor pentru colaborarea uh, pe care am avut-o până acum. Și aș vrea să vă invit la un workshop, la un atelier de lucru pe care îl vom organiza pe 18 noiembrie împreună cu domnul Cavada dar oricum vă vom informa mai uh, în detaliu cu privire la acest eveniment. Vă mulțumesc pentru atenție. Perché mi sembra che multi... Mulțumesc foarte mult. Cred că foarte multe puncte pe care le-ați menționat, uh, pe care le-ați integrat și în raportul dumneavoastră, sunt puncte foarte utile și foarte importante pentru a pleca în această discuție și pentru a lansa o dezbatere cu colegii știind, bineînțeles, că noi uh, trebuie să fim cei care să vegheze ca specificitatea cinemaului, cinematografului să nu fie trădată de aceste modificări. Cultura și uh, cultura cinematografică trebuie să își mențină cursul uh, cel pe care îl susținem dintotdeauna. De aceea, cred că aceasta trebuie să fie o premiză și după aceea vom discuta despre cum am putea să ne imaginăm o îmbunătățire a distribuirii uh, producției și uh, o, o mai bună implicare a publicului, o mai bună delimitare a competențelor, dar și o păstrare a valorilor cinematografice în era digitală. Aș vrea să dau cuvântul acum uh, unor colegi care mi-au cerut cuvântul. Petra Camerevert, prima, vă rog. Ja, vielen herzlichen Dank, vielen herzlichen Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și colegului Veta pentru, Venta pentru această prezentare. Am constatat la discuția despre filmul Lux că filmul este o parte importantă a politicii culturale din Uniunea Europeană și că de fapt ne uităm la două laturi ale aceeași medalii, adică pe de o parte există promovarea filmului, promovarea economiei și în același timp promovarea filmului este și promovarea creativității și sperăm noi și a calității artistice. Așadar, este într-adevăr un domeniu foarte important. Fondurile pentru filmul european de care ați vorbit, uh, stimate coleg, sunt uh, oferite în momentul de față pentru producerea de filme, dar mult mai puțin pentru marketingul uh, pentru filme. Dacă comparăm cu ceea ce se întâmplă în același domeniu în SUA, în care sunt sume foarte mari care se cheltuiesc pentru marketingul unui film, suntem cam la o treime, chiar poate mai puțin, o 10% din sumele cheltuite acolo se cheltuie în Europa. Deci cred că în acest domeniu ar trebui să facem mai multe pentru ca filmele care au fost produse să poată și apoi să-și găsească un public printr-o mai bună comercializare, deci un mai bun marketing. Consider și că o bună uh, valorificarea operelor cinematografice în care cineva câștigă bani de pe urma acestei, uh, acestui marketing, trebuie să beneficieze de un sistem de cotizație și deci cred că în acest principiu trebuie să ne adaptăm și la era digitală. Avem uh, în Germania o tentativă de legislație în domeniul reglementării Um, acestor contribuții și în momentul de față avem o plângere în legătură cu această lege. Lucrurile sunt destul de contradictorii, dar eu cred că cine câștigă bani prin comercializarea filmelor trebuie să fie cel care să aibă grijă ca producătorii respectiv să poată și după aceea să câștige bani de pe urma acestei comercializări. Deci mai avem și o altă problemă care cred eu este foarte importantă, din nou vorbesc din perspectiva Germaniei pentru că acolo este evident, uh, am avut două încercări în trecut în care moștenirea culturală cinematografică pentru televiziune uh, a devenit mai accesibilă pentru public. O inițiativă privată a fost a două posturi de televiziune care au încercat să creeze o videotecă comună. A doua tentativă a fost o încercare publică, ambele însă au fost interzise de către Oficiul pentru Controlul Monopolurilor și acum avem uh, într-adevăr o problemă un mare uh, producător american care poate să pună la dispoziție orice film fără să se intereseze vreun uh, vreun oficiu în Europa de el, cred eu că nu este posibil să tolerăm așa ceva. Trebuie să avem o revizuire a dreptului concurenței pentru ca să vedem dacă lucrurile mai sunt updatate, dacă sunt, uh, vreau să zic, la zi în ceea ce privește era digitală și dacă nu cumva este împiedicată creativitatea europeană din cauza unei legislații defectuoase. Poate că ar trebui să ne adaptăm pentru ca să nu lăsăm tot acesta la îndemâna jucătorilor italieni uh, americane, îmi cer scuze. Digitalizarea filmelor este de asemenea o provocare foarte importantă. Știm că există arhive de televiziune, dar și arhive cinematografice care sunt în pericol de a se pierde dacă nu sunt digitalizate foarte repede. Aceasta este o operație care costă foarte mulți bani și cred că trebuie să acționăm foarte repede să găsim o soluție pentru ca să nu se piardă această moștenire, altfel această moștenire cinematografică se va pierde uh, în timp și cred că este foarte păcat să se întâmple așa. Trebuie de asemenea să încercăm să ne gândăm și, gândim și la schimbarea de comportament a consumatorilor. Este frumos să producem un film și tot să vină la cinema, însă nu mai este neapărat cazul în ziua de astăzi așa. Foarte repede, după lansarea unui film la cinematograf, trebuie să oferim filme și la cerere. Foarte mulți așteaptă DVD-ul pentru a vedea un film. Dacă nu folosim uh, și schimbăm în același timp uh, lanțurile de valorizare, atunci o să avem probleme de comercializare. Trebuie ca aceste lanțuri să se adapteze realității, pentru că realitatea ne va depăși altfel și suntem în pericol ca exact să apară servicii ilegale care oferă foarte repede aceste servicii să fie cele care să câștige toți banii cu toate consecințele care vor exista apoi și pentru cei care sunt implicați în astfel de fraude, dar și pentru pierderea de uh, venituri uh, la uh, producător pentru dreptul de proprietate. Cultura filmului, sunt absolut de acord cu ceea ce ați spus. Îmi amintesc de un eveniment foarte important din Parlamentul European, unde marele Wim Wenders ne-a explicat uh, direct că filmele trebuie să fie și uitatul la, la filme trebuie să fie o chestiune care se învață chiar de către copii când sunt mici, cum se descifrează un film. Nu neapărat cum te uiți la el, ci cum este descifrat un film. Uh, și deci o adevărată cultură a învățării uh, vizionării de filme, ceea ce trebuie să fie așadar o parte a educației școlare care ar putea îmbunătăți percepția filmelor. Cinematografele ar putea fi, de exemplu, un spațiu important extern, deci perișcolar, în care școlile ar trebui, de exemplu, foarte des să participe la premiere sau să fie prezente la vizionarea filmelor pentru ca să se relanseze această tendință. Scopul tuturor eforturilor noastre trebuie să fie diversitatea, dar în același timp și calitatea filmului european. Cred că nu avem niciun dubiu cu toții pe aceste două obiective. Comisia a făcut propuneri foarte bune în comunicarea pe care o discutăm. Vom mai prelucra aceste propuneri și cu siguranță le vom dezvolta. Mă bucur foarte mult de colaborarea de încredere pe care se întrevede deja că o vom avea cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră și sunt convinsă că în final vom avea un raport foarte bun care sper eu va putea și să îmbunătățească promovarea culturii filmului în Europa. Vă rog să nu mi-o luați nume de rău dacă mă ridic acum și mă duc în altă sală, pentru că trebuie să fiu prezentă la panelul unei alte discuții. Vom mai uh, discuta cu siguranță despre subiect și momentan vă mulțumesc. E, grație. Mulțumesc, Helga. Nu, mulțumesc, Petra, spune președinta. Și acum Helga. Trupel, mulțumesc, Silvia. Și din partea mea foarte mult uh, aș vrea să mulțumesc domnului Venta, raportor. Aș vrea să menționez însă pe scurt că este important că atunci când cheltuim foarte puțin bani uh, cum, uh, pe marketing în comparație cu Hollywoodul trebuie să facem ceva pentru a îmbunătăți situația. Sunt pentru un acces mai bun la filmele europene, la un acces mai facil și la o răspândire mai bună a acestora. Accesul trebuie să fie și mai mult și mai bun, mă refer aici și la internet. Însă, și aici sunt foarte curioasă ce propuneri de soluții vor fi, trebuie să răspundem la întrebarea dacă există un acces mai ușor, adică transfrontalier, de exemplu, ceea ce ne dorim, bineînțeles, cum uh, se va finanța mai târziu uh, industria filmului european, pentru că acum aceasta este legată de dreptul de proprietate intelectuală și fiecare țară uh, are un venit în funcție de acesta, dar care va fi modelul atunci când devenim transfrontalier? Trebuie să ne gândim la o soluție alternativă Trebuie să existe licențe, poate transfrontaliere, sau altă soluție ar fi să existe licențe la nivel european, poate. Întrebarea este cât va costa această, acest brevet și dacă va fi uh, oferit pe grupuri sau cum se va întâmpla. Se mai poate să ne gândim și la licențe pentru anumite formate, deci pentru DVD, uh, pentru streaming, pentru altele VOD. Deci, uh, cred că este important să ne gândim cum vor fi finanțate pe viitor filmele europene. Un punct foarte important. Probabil că o parte din uh, susținere va veni și pe parte de susținere publică, dar nu putem să ne bazăm numai pe aceasta și deci trebuie să găsim soluții în ceea ce privește licențele care se acordă. Mulțumesc! Grazie, e, colegă Fisas. Domnul Fisas. Da, Mulțumesc, doamnă președinte în primul rând vreau să îi mulțumesc colegului Buena pentru minunatul raport pe care l-a realizat. Când călătoresc în străinătate, întotdeauna văd filme care mi-ar plăcea să le văd acolo și pe care nu le pot vedea în Spania pentru că nu sunt distribuite acolo. Și mi se pare foarte importantă această idee Uh, să uh, insistăm pe elementul de distribuție. Distribuția este mai importantă decât producția, aș zice eu. Uneori există fonduri importante pentru producerea de filme pe care nu le vede nimeni, care nu stârnesc interes și filme interesante nu pot fi văzute în restul Europei din probleme de distribuție. Și cred că trebuie să ne axăm pe acest element. Colegul Venta a vorbit și despre subtitrare, un aspect foarte important, mai ales în ziua de astăzi, dat fiindcă există subtitrare digitală, lucru care permite uh, să se subtitreze foarte ușor în mai multe limbi și mă opun 100% uh, cotelor în funcție de limbi. Lucrul acesta se întâmplă în comunitatea autonomă din Catalunia și anume guvernul impune o cotă pentru filme în catalană, lucru care a fost respins de altfel de comisie, dar uh, guvernul insistă cu această procedură. Există cu adevărat uh, un venit, din păcate însă oamenii merg din ce în ce mai rar în sălile de cinematograf. Pentru mine e o mare plăcere. Uh, această activitate este înlocuită de cumpărarea de DVD-uri și Uh, se urmăresc filme și pe internet și trebuie să fim foarte atenți la subiectul pirateriei, a copiilor ilegale, a descărcării de filme în mod gratuit. Din păcate, mulți tineri care uh, n-ar putea să fure un măr într-o alimentară, li, se pare normal să-și descarce un film ilegal. Uh, Eh, trebuie să înțelegem acest lucru, trebuie să-l combatem, trebuie să avem o campanie în acest sens. A fost făcută, dar trebuie să fie o campanie și mai fermă pentru evitarea pirateriei. Mulțumesc! Eh, grazie, colegă! Mulțumesc! Eh, are cuvântul acum domnul Olveni. Mulțumesc, doamnă președinte! Eu sunt deputat în primul mandat și poate că ar fi fost bine să îmi dați cuvântul după ce au vorbit colegii mai experimentați. Eu am lucrat pentru un post de televiziune mai mulți ani care s-a specializat în uh, filme europene și de aceea înțeleg foarte bine importanța acestui subiect. Vă mulțumesc foarte mult oricum pentru inițiativă. Când eram tânăr am vrut întotdeauna să fiu înțeles și acum că nu sunt înțeles, tot vreau să fiu înțeles în continuare și vreau ca acest uh, mesaj să fie trimis mai departe și colegilor și copiilor mei. Aș vrea pentru ca să fiu mai ușor înțeles, să mă concentrez pe un singur punct și anume litigiile uh, online. Este, vor fi foarte mulți uh, oameni care vor merge la cinema, dar uh, îmi cer scuze, era vorba de conținutul online. Uh, avem nevoie și de o transmitere a culturii cinematografice pe internet, pentru că tinerii din ce în ce mai mult preferă internetul la uh, um, cinematografe. Domnul Venta a expus la începutul intervenției sale un lucru care m-a făcut să mă gândesc că nu există nimic a ce ar putea să semene cu filmul european. Dar trebuie să avem foarte multă grijă, pentru că există oameni care iubesc filmul european, dar nu cred că există ceva care să poate fi numit un film european pur european. Eu zic că trebuie să fim foarte precauți cu acest termen. Pot înțelege că există o contradicție și de aceea aș vrea să o vedem ca pe o provocare. Aceasta nu este o problemă pe care am constatat-o în raport, dar aș vrea să considerăm că este o provocare. Filmele europene nu vor putea să fie competitive niciodată cu filmele americane din punct de vedere marketing. Uh, nici n-ar trebui, probabil, să încercăm acest lucru, pentru că vom pierde numai bani dacă încercăm. Și aici cred că este vorba de o neînțelegere a subiectului. Ceea ce trebuie noi însă să încercăm să transmitem este o sensibilitate, o sensibilitate în școli care să facă ca filmele europene să fie mai vizibile și mai prezente în școli în general. Eu cred că ar trebui să ne concentrăm pe această țintă, să creăm o cerere pentru filme europene și apoi, fie că ne uităm la aceste filme la cinematograf sau ne uităm uh, pe internet, este un aspect secundar. După cum spuneam, o să mă concentrez pe conținuturile online Germania se află într-o situație similară pentru că are o piață internă de peste 100 de milioane de spectatori potențiali. Majoritatea statelor membre sunt piețe mai mici de desfacere. Trebuie să găsim o soluție pentru a face ca să fie accesibil de mai bine. Domnul Diaconu. Mulțumesc. Uh, uh, toate intervențiile de până acum au fost cât se poate de corecte, mai ales uh, când sau în măsura în care determinau neputințele și neîmplinirile de care e vorba astăzi. Tot ce a spus domnul Venta este absolut corect. Sunt sigur că va fi un raport judicios și foarte bun mai ales în măsura în care vom contribui cu toții sau cât mai mulți la el, pentru că subiectul ne interesează în mare măsură. Uh, din punctul meu de vedere și cu mare viteză, v spune că cinematograful, în speță cel european firește, nu s-a hotărât încă foarte exact dacă este artă sau industrie. De aici decurg toate aceste probleme. Dacă e artă, se aplică o logică, o logică de bibliotecă, dacă vreți, de arhivare, dacă vreți. Dacă este industrie, atunci se aplică alte principii. Și din acest punct de vedere, în măsura în care, sigur, poate ideală din partea mea, am putea determina o piață europeană care corespunde unei industrii europene de cinema, concurența clasică și în care pierdem la nesfârșit cu o altă piață, care se numește piața americană, va fi cu totul alta pentru că în clipa în care un produs cultural în speța acesta care este filmul se difuzează și exploatează pe o piață cât mai mare prețul său devine din ce în ce mai mic și atunci devine competitiv cu cealaltă piață recte cea americană și mai departe. Există și rezistă perfect marile piețe în lume. Vezi filmul indian, chinez, piața rusească, care e foarte mare, sud-americană, care e foarte mare, piața nord-americană. De deci ce n-ar exista și o piață europeană? Uh, spun, uh, nu vreau să vă țin, dar subiectul mi se pare extrem de important. Am ajuns la un punct de cotitură. Vă spun un singur lucru. Într-o noapte, acasă la mine, butonam uh, televizorul pe tot felul de posturi și am văzut un film care era, cred, danez sau suedez, nu știu, pentru că limba pentru mine e la fel, de, e la fel sau asemănătoare. Nu i-am prins începutul, am încercat să-l caut pe acest film, mi s-a părut un film genial, nu l-am mai găsit niciodată. Ce înseamnă asta? Înseamnă lipsă de promovare? Dacă acel film și toate cele pe care le facem noi, le producem noi, ar căpăta un fel de statut de film european, cu toate prerogativele, pe o piață europeană, cu toate prerogativele, vă jur că situația ar fi cu totul alta. Uh, nu vreau să vă țin, abia aștept să încerc să formulez întâlniri, amendamente cu domnul Venta și cu toți ceilalți. Vă mulțumesc. Grație, colega Diaconu. E... Mulțumim domnului din Iaconu. Acum are cuvântul domnul Zrolieschi. E, dziękuję bardzo. Przede wszystkim chcę zwrócić uwagę na Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă atrag atenția asupra a trei aspecte. În primul rând, acest raport uh, uh, vine în continuarea raportului elaborat de Piotr Boris. Și ar fi foarte util să se asigure această continuitate deoarece uh, evoluția cinematografiei europene și uh, urmărirea uh, barierelor cu care se confruntă sunt foarte importante. În al doilea rând, cred că raportul ar trebui să fie extins uh, și la aspectele economice. Musimy pamiętać, że system finansowania w Europie. Nu trebuie să uităm că sistemele de finanțare ale filmului european uh, sunt foarte diverse. Avem subvenții, avem uh, exonerări fiscale și avem și sisteme mixte. Aceasta face ca distribuția de filme care sunt produse într-un stat membru este extrem de complicată după aceea din cauza drepturilor de proprietate Uh, pentru un film care vine dintr-o țară, din Uniunea Europeană. În ceea ce privește promovarea, cred că situația pe care o avem astăzi este exact rezultatul unui sistem de uh, drept de proprietate, drepturi de autor. Știu situații în care filme au fost cumpărate pentru distribuție pentru ca acele filme, de fapt, să nu fie, să nu poată fi vizionate, să nu fie răspândite. Aceste aceste evenimente ar putea să aibă rațiuni politice, economice sau comerciale în spate, dar nu trebuie să uităm că se practică și așa ceva. Să nu uităm că atunci când vom vorbi despre operele orfane, Parlamentul European uh, s-a ocupat foarte mult de acest subiect, de altfel, va trebui să ne gândim la filmele care uh, nu au primit un drept de autor foarte clar definit și din cauza acestei incertitudini sunt blocate și nu sunt deloc distribuite, nu au fost vizionate. Există foarte multe filme care sunt blocate din acest motiv și numărul acestora depășește numărul filmelor produse anual în Europa. Este extrem de păcat să nu putem să vedem anumite filme foarte de valoare și de calitate. Și ultima remarcă pe care mi-o voi permite, în ultimii 10 ani producția de filme pentru copii a fost foarte redusă. Nu există o preferință, o prioritate sau facilități pentru această categorie de filme. Dacă e să vorbim despre educația cinematografică, din copilărie încă, trebuie să ținem cont de ceea ce se întâmplă, pentru că pe lâng, filmul, uh, oferta de filme pentru copii este foarte modestă din motive diferite. Aceste filme nu sunt considerate ca fiind filme de primă categorie, din motive legate, printre altele, de distribuție. Să nu uităm că majoritatea operatorilor care se specializează în distribuție sunt operatori și entități care nu sunt europene. Distribuția este așadar în mâinile americanilor. Americanii produc mai puțin, dar distribuie mult mai bine decât Europa și cred de aceea că ar trebui să elaborăm o prioritate și preferință evidentă pentru cinematograful european care să țină cont de distribuție și de sistemele fiscale. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această contribuție. Zabine Ferhaien și după aceea doamna Libacica și închidem uh, lista intervenienților, vă rog. Mai e cineva? A, da. Sigur, mai este și colega noastră și domnul Malteze. După aceea îi voi da în final colegului Venta cuvântul pentru că mai avem de discutat și de studiu. Vă rog. Zunächst einmal fie în Mulțumesc foarte mult, îi mulțumesc colegului Venta pentru, propun, pro, pentru prezentarea raportului său, care este de fapt continuarea unui dosar pe care l-am avut în legislatura trecută. Au existat uh, schimbări foarte mari prin digitalizare în piața cinematografică. Este vorba mai ales chiar de digitalizarea cinematografelor ca atare, o schimbare, o modificare a sălilor de cinema care a costat foarte mulți bani, și trecerea de la analog la digital, de asemenea, a costat foarte mulți bani. Acum, uh, în Europa, suntem însă confruntați cu o problemă, și anume că avem diversitatea lingvistică, de care suntem mândri, dar care pentru concurența cu piețele mari de unică limbă este o problemă. Dacă ne uităm, de exemplu, la piața americană, bineînțeles că 350 de milioane de vorbitori de limbă engleză sunt direct uh, utilizatorii acestor produse sau uh, sunt spectatori fără niciun fel de problemă. Vizitatorii uh, pot să îi adauge la numărul lor și pe cei din Marea Britanie și astfel pe toți cei care vorbesc engleză în toată lumea. Bineînțeles că piața este foarte mare. Un film care este în română sau în maghiară sau în portugheză sau în altă limbă mai puțin extinsă, bineînțeles că întâi nu este la fel de comercializat din cauza subtitrării, din cauza costurilor de traducere și așa mai departe. Și acceptarea acestor diferențe este mai dificilă, pentru că în Germania nu prea suntem uh, obișnuiți la subtitrare, noi uh, suntem obișnuiți cu dublarea filmelor și sincronizarea lor și uh, deci există o reticență față de cele subtitrate. Acesta este un deficit pe care îl are uh, cinematograful european față de cel, european, de cel american, ceea ce nu înseamnă însă că printr-o mai bună operațiune de marketing, printr-o susținere a acestor dificultăți în domeniul digitalizării nu vom putea face progrese foarte mari dacă includem aceste dificultăți ca obiective de îmbunătățit în uh, ceea ce facem ca programe. Nu avem numai programe de promovare, ci avem și de modificat legislația în domeniul comercial, pentru că s-a constatat deja că dacă pe de-o parte, avem uh, solidarități uh, europene care sunt blocate din cauza unor idei sau probleme de concurență și după aceea vine un concurent american de partea ilaltă care uh, nu are aceste obstacole. Bineînțeles că nu e nicio problemă, cum ar fi, de exemplu, mă referam aici la Netflix. Deci, cred că problemele acestea trebuie să fie rezolvate. Există, pe de-o parte, comercializarea uh, Uh, cinemaului, blockbuster, există și blockbuster europeni, mă gândesc la filme franceze, la filme germane sau la uh, filme de renume internațional care erau de origine din Europa. Există și filme italienești care au făcut uh, într-adevăr foarte multe vâlvă, au fost bine răspândite în toată lumea și sunt cunoscute. Însă, de multe ori, în ceea ce privește filmul european, în cinematografele mici rămân blocate foarte multe filme bune și nu intră în cinematografele blockbuster și deși ar avea calitatea să intre în această selecție. Aceasta ține de structurile de distribuție, la legis de legislație și este și unul din motivele pentru care am spus că trebuie să analizăm felul în care o reformă a dreptului de proprietate intelectuală, a licențelor, a brevetelor, a copyright-ului trebuie să fie făcută cât mai repede. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că vom avea un nou sistem care să garanteze în același timp și asigurarea financiară a produselor, nu numai producția lor, ci și capitalul care trebuie investit pentru a produce după aceea filme noi. Trebuie de asemenea să vedem cum facem pentru ca la modificarea structurilor să garantăm o atractivitate a cinematografelor, dar și căi de distribuție noi pentru uh, filmul european prin uh, servicii on demand, prin uh, internet sau prin uh, televiziune. Toate acestea trebuie să fie posibile și accesibilitatea filmelor să fie mult mai ușoară pentru utilizatori. Utilizatorii de astăzi vor foarte repede după lansarea unui film să aibă online uh, posibilitatea să vizioneze acel film, însă în legal nu este posibil acest lucru. Există niște căi de distribuție care țin de existența uh, și nevoia de existență în continuare a cinematografelor. Dacă filmul este prea repede online, bineînțeles că cinematografele nu mai pot funcționa. Există multe ecrane, așa, așa numitele home cinema, pe care le au uh, utilizatorii acasă și care le oferă ecrane foarte mari acum și se uită în condiții foarte uh, bune și au o senzație de cinema chiar acasă, ceea ce pune în pericol și mai tare cinematografele tradiționale, un aspect la care trebuie să ne gândim în continuare. Cinematograful așadar este un lucru cu multe fațete, trebuie să putem pe toate fațetele acestea să combatem problemele și să acoperim nevoile și cererile, să ținem cont de culturile diferite și să folosim toate posibilitățile pe care le avem. Mi-aș dura de aceea dori, scuzați-mă, ca în acest raport să se identifice nu numai problemele, ci să se facă și o anumită schițare a soluțiilor pe care le putem găsi pentru a îmbunătăți situația aceasta. Mulțumesc! Grazie! Mulțumim, Sabin. Dăm acum cuvântul colegului Malteze și apoi Libaci ca ultima intervenție. Cu multă sincer. Dați-mi voie să vă spun că unul dintre probleme, una dintre problemele cinematografiei europene suntem noi, și anume importanța pe care politica o are în aceste alegeri. Politica ce face alegeri fără să cunoască prea multe în acest domeniu. Pornesc de la un exemplu contrar, de exemplu cinematografia franceză. Uh, o serie de intervenții legislative care au avut loc în special în perioada în care Langar era ministru al culturii, a lansat cinematografia franceză, care astăzi este o industrie foarte interesantă și calitativă. Și în Italia am avut uh, situații destul de importante. Unul dintre filmele cu cele mai mari câștiguri în Italia, mai mari decât blockbusterurile americane, este un film a regizorului Mario Martone, un prieten de-a meu, care se referă la un poet Giacomo Leopardi din secolul XVIII. Și diferența între acest film și filmul anterior al lui Martone, care a încasat mult mai puțin, este că acest film a fost distribuit pe scară mai largă cu ajutorul um, ajutor, unui ajutor de stat a existat o lege care a permis uh, să se colecteze mai bine fonduri private pentru a face un film de epocă, deci cu costuri ridicate, și a dat roade. Iată că, în sfârșit, politica a făcut o alegere bună să ofere sprijin și lucrurile s-au derulat așa cum trebuie. Dar adesea, alegerile politice sunt mai degrabă alegeri uh, de orientare, de apartenență, fără să existe cunoștințe prea mari în domeniu. Uh, vă spun sincer, eu vorbesc puțin pentru că sunt nou și îmi place să-i ascult pe cei cei cu experiență. Dar chiar și în această dimineață am auzit niște discuții paradoxale. S-a desfășurat aici o polemică amuzantă oarecum cu privire la faptul că premiul Lux n-a fost câștigat de o comedie. Uh, zăpezile din Kilimanjaro au câștigat acum trei ediții, care este nu doar o comedie, dar este una dintre cele mai amuzante comedii pe care le-am văzut în ultimii ani. și în încheiere chiar o secvență muzicală. Am auzit o serie de experți referindu-se la bunuri culturale. Îmi pare rău că n-am putut să intervin atunci, însă a fost uh, exclus din discuție cel mai mare expert al bunurilor culturale din Italia și unul dintre cei mai mari din lume, prin urmare, recunoscut ca atare de toate instituțiile internaționale din Statele Unite până în Germania, Salvatore Setis. Probabil doar pentru că uh, a fost propus de un grup politic mai mic, mai puțin important decât celelalte și au fost aleși experți care n-au avut niciodată uh, nimic de a face cu bunurile culturale, n-au publicat nimic pe acest subiect în viața lor. Prin urmare, alegerile politice în Europa, în domeniul culturii și a cinemaului în special, unde nu există fonduri la dispoziție, așa cum se întâmplă pe marile piețe nord-americane, sunt niște alegeri, sunt niște alegeri importante și trebuie să pornim de la o autocritică uh, în ceea ce privește rolul politicii în promovarea activității culturale și cinematografice în Europa. Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Libacca și apoi voi vedea dacă dorește să intervină reprezentantul comisiei înainte de a da cuvântul lui raportorului, în special reprezentanții Digicone, care sunt prezenți alături de noi, Vincent Lagar sau Caroline Leroth. Unul dintre ei, dacă dorește să intervină, am aprecia acest lucru, dacă noi dăm cuvântul domnului raportor. Vă rog. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca Mulțumesc, doamnă președintă. Întâi de toate aș vrea să îi mulțumesc domnului Venta pentru faptul că ne-a prezentat acest aviz. Discuțiile pe care le-am purtat cu privire la cinematografie în Europa, în comparație cu piața cinematografică din Statele Unite, E o discuție care, de fapt, ar trebui să se axeze pe altceva și anume vrem ca în continuare cultura europeană să fie o cultură care doar reacționează sau vrem să fie o cultură care promovează doar comedia și uh, Uh, cultul acesteia, cum se întâmplă pe piața americană. Un aspect foarte important. Dacă vorbim despre raportul acesta disproporțional dintre piața europeană și cea americană, trebuie să avem în vedere că e nevoie de că vorbim aici despre standarde diferite, vorbim despre mari diferențe între cele două piețe. Și Trebuie să facem tot ce putem pentru a uh, înclina oarecum balanța în favoarea cinematografiei europene. Există trei puncte care trebuie să fie dezvoltate în mod sistematic. În primul rând, faptul că spectatorii educați doresc să vadă niște opere importante, nu doar fie filme care sunt um, pur comedie sau cu o violență nebună. În al doilea rând, da, e adevărat, trebuie să ne gândim să restructurăm sistemele de distribuție, având în vedere evoluția care s-a înregistrat în domeniul digital. Și, în al treilea rând, și aici sunt de acord cu dumneavoastră, e nevoie să creăm o piață europeană. E adevărat, trebuie să existe o piață cu adevărat europeană, care să ajute la cofinanțarea de proiecte. Și, sigur, trebuie să um, promovăm în continuare multilingvismul, inclusiv uh, subtitra- prin intermediul subtitrării, dar trebuie să uh, avem în vedere și dezechilibrul care există între filmele în limba engleză și celelalte filme, lucru care are un impact, de fapt, nu doar asupra filmelor, ci asupra întregii culturi europene. Mulțumesc. Ura ce... Mulțumesc. Comisia, dorește să interveniți? Dorește cineva să intervină? Nu? Ba da, nu v-am observat. Mulțumesc. Domnul Vincent Lagarde dorește să intervină acum. Vă rog. Prezident, um, Euh. Mulțumesc, mulțumesc doamnă președinte, mulțumesc Comisiei pentru Cultură și Educație și mulțumesc domnului raportor pentru susținere, mai ales pentru organizarea forumului filmului. Nu vreau să insist asupra proiectului de comunicare, pentru că Comisia a mai vorbit uh, în comunicarea sa despre acest subiect destul de clar. În primul rând, în comunicare se face o analiză a situației actuale din sectorul audiovizual, și o perspectivă asupra provocărilor cu care se va confrunta această industrie și cu care se confruntă deja, mai ales în cadrul revoluției digitale. După cum au spus-o mai mulți vorbitori, subiectul este foarte complex și are multe aspecte. Aspecte de finanțare, aspecte de educație, dar și uh, foarte mulți actori de aceea, Comisia, în comunicarea sa, a dorit să creeze acest forum al filmului, menționat și de raportorul Venta, tocmai pentru a-i reuni pe toți cei implicați în acest subiect. Și sigur, actorii din sectorul audiovizual, dar și cei care acționează dincolo de el și ne putem gândi la uh, operatori cum ar fi Netflix, menționați în schimbul de opinii, sau alții de pe internet și de asemenea nu trebuie să uităm și publicul care trebuie așezat în centrul acestui proces de reflexie. Formatul concret al acestui forum uh, al filmului uh, trebuie încă studiat, uh, va trebui să vedem la comisie exact, însă este sigur că acesta trebuie să se bazeze pe instrumente deja existente, instrumente oferite de subprogramul media. În încheiere, rapid, cred că din partea Comisiei există voința de a se profita de ocaziile create de această comunicare ca să putem crea un dialog structurat pe această gamă de subiecte și uh, ne bucurăm că și Parlamentul ne va ajuta prin experiența sa și prin susținerea sa. Mulțumesc mult! Grazie. E ora direi colega Mulțumesc. Acum dăm cuvântul colegului Venta dacă vrea să prezinte concluziile. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru sugestiile făcute, pentru idei. Sper că voi putea să mă bucur de sprijinul lor Ca să răspund la întrebări uh, în germană, spune <coughs> domnul Venta, doamna Petra a plecat deja, dar ea s-a referit la cele două fațete ale medaliei, una economică, cealaltă culturală. Da, această diversitate e greu uneori de diferențiat, e greu de spus despre ce aspect este vorba. Lanțul de distribuție trebuie să fie ameliorat, e clar, pentru că există și celelalte căi, video la cerere, VOD, adică și uh, acestea sunt moduri bune de a învăța, de a învăța ce înseamnă un film și de a-l înțelege. Apoi revin la dumneavoastră, vă mulțumesc pentru uh, subiectul foarte interesant legat de uh, licențe. Aș vrea să susțin și ce s-a spus la audierea domnului comisar Oettinger în acest sens. S-a vorbit despre ce este necesar pe viitor pentru a recrea copyright-ul ținându-se cont de viitorul digital care ne așteaptă. A fost un subiect de care, în mod clar, domnul Oettinger se va ocupa și uh, Și eu am participat la multe întâlniri, întâlniri, la multe discuții cu părțile interesate din acest sector și e într-adevăr foarte important subiectul licențelor pentru toți și modul în care se vor acorda pe viitor. M-aș bucura dacă vom putea să mai revenim acest subiect, asupra acestui subiect pe viitor. Mulțumesc. No le veo, no le veo a Santi că si podría responderle. Nu-l văd pe Santi, care poate că ar putea să ne spună că este vorba despre subtitrări care depind de filme. De exemplu, un lucru pe care ni l-a spus colegul nostru care este raportor din umbră, că poate vedea filme în străinătate pe care nu le poate vedea acasă. Uh, Mi s-a întâmplat și mie uh, să văd Uh, filme în orașe europene pe care nu le-am mai putut vedea în altă parte, fiindcă nu le-am mai puteam găsi. Și presupun că aici este vorba despre uh, situația tinerilor care uh, sigur că nu ar încărca legea în alte situații, dar care descarcă filme de pe diferite platforme de internet fără să plătească. Și putem controla modul în care evoluează uh, această categorie de spectatori, cei tineri. Dar văd că nu mai este aici colegul nostru care s-a referit la acest aspect. Văd că colegul din Ungaria, care ne-a vorbit despre experiența sa din televiziune, a plecat și el din sală, voia să ne atragă atenția asupra faptului că uh, spectacolul online nu este același cu uh, un film pur și simplu văzut la cinema, că nu există această dimensiune culturală pe care o aduce cinemaul și alții s-au pronunțat în același sens și mi se pare că tot ce s-a spus este foarte interesant și voi folosi cu siguranță toate aceste elemente. Apoi s-a subliniat și necesitatea de orientare în privința distribuției. Un film polonez, maghiar sau uh, din altă țară nu este suficient distribuit și singura soluție ar fi uh, construirea unei platforme pentru ca piața europeană să devină mai competitivă. Apoi programul școlar, prezența culturii, a cinematografului și de asemenea necesitatea de a se crea o cerere pentru filmul european de la cele mai frage de vârste. Apoi, Uh, s-a pus întrebarea dacă este artă sau industrie, pe ce cale să o luăm, s-a vorbit despre arhivare, despre alte forme de difuzare de tip platformă sau de o abordare foarte comercială a cinematografului european. Și sper să găsesc soluții în colaborare cu colegii și sper că ideea dumneavoastră să se reflecte și ideile dumneavoastră în general să se reflecte în textul. În germană, uh, s-a vorbit despre costurile uh, costurile legate de transmiterea digitală. Trebuie să vă spun că eu sunt obsedat de Cinemas și cred că se vede și în raport, eu aș vrea să trăim într-o lume în care să fie foarte simplu să uh, faci click și să ajungi imediat să vezi ce film vrei. Uh, dar, uh, după cum a spus și domnul Malteze, nu e aceeași experiență ca la cinema atunci când vezi un film pe calculator, când ești la cinematograf, cu prietenii, în lumea aceea, e cu totul altceva. Și Sigur că subiectul are foarte multe aspecte și se schimbă foarte rapid. Piața internațională, dar și piața europeană au nevoie de noi structuri. Sigur că trebuie să găsim noi căi pentru a ajunge mai bine la utilizator, pentru a uh, ajunge la cei oameni care vor să folosească filmul în orice formă was war hier? Ah. Jetzt wird, teraz będzie troszeczkę łatwiej dla pana ministra. Oczywiście to są, sądzę, że dla mnie będą... bardzo... În continuare, în ceea ce privește pe miniștri, da, cred că e bine să folosim experiența existentă, pentru că am folosit deja, s-au făcut deja studii care trebuie utilizate. S-a vorbit și despre utilizarea de subvenții și despre uh, strângerea de fonduri și de, practic, despre fraudă, despre uh, atunci când se cumpără filme ca să nu fie distribuite și alte forme de a evita regulile. E clar că trebuie uh, să avem o abordare politică, să vedem cum vrem să utilizăm Uh, clar și cum vrem să protejăm filmele de acest gen de exploatări. Vă rog să terminați, spune președinta. Da. Uh, apoi, domnul Zdroievski, revenind la ce a spus domnul Zdroievski, uh, chestiunile cheie legate de distribuție, da, le-am menționat. Apoi și ultima vorbitoare, sunt de acord cu ce ați spus și vă mulțumesc foarte mult pentru contribuția cheie și am să preiau sugestia dumneavoastră, așa este, o să încercăm să găsim soluții legate de distribuție, de piața comună europeană, de educație și sigur că bugetul european este esențial aici pentru a crea această platformă unică. Mulțumesc! Mulțumesc, domnului Venta. E un subiect care s-a bucurat de un foarte mare interes din partea tuturor colegilor. Trebuie să avem întotdeauna în vedere acest echilibru de care vorbeam, care Uh, să ajute la dezvoltarea cinematografiei în epoca, um, în era digitală. Fără îndoială, e nevoie de un mare sprijin pentru procesul de distribuție, dar cred că trebuie să fie uh, respectat un lanț valorii care să permită producției propriu-zise să uh, investească. Este important să menționăm faptul că noul program Europa <coughs> Creatoare a axat atenția pe producție, coproducție și distribuirea în Europa, lucru pe care le-ați menționat împreună cu alți colegi. În ceea ce privește termenul limită pentru raport este ianuarie și votul va avea loc în martie. O să vă spun câteva cuvinte despre ce am discutat uh, cu coordonatorii, după care trecem la prezentarea studiului. Am avut o reuniune a coordonatorilor cu subiecte multe, poate prea multe, de aceea n-am reușit să le parcurgem pe toate și uh, cele rămase vor fi discutate uh, cu, cu ocazia unei alte întâlniri. Câteva informații cu privire la ce am hotărât. S-a hotărât să avem o serie de avize în ceea ce privește dreptul de autor. Uh, Subiecta responsabilă pe fond este Comisia Jurii. Pentru asta se ocupă grupul verzilor, un alt raport referitor la coeziune economică, socială și teritorială de care se ocupă pe fond Comisia Regii. Pentru aviz mă, de aviz mă ocup eu, pentru că nu a fost niciun grup care să-și o dorească, însă eu sunt convinsă că trebuie să ne spunem părerea pe acest subiect. Apoi un raport pentru grupul ALDE referitor la uh, extinderea indicațiilor geografice de protecție protecție și asupra produselor non-agricole, responsabilă pe fond DIMCO. În ceea ce privește petițiile pe care le-am examinat cu atenție, am solicitat secretariatului să ne ofere informații la zi cu privire la implementarea directivei referitoare la societățile de colectare a drepturilor de autor în domeniul muzical și informații la zi cu privire la uh, taxele de acreditare care sunt plătite de către jurnaliștii sportivi în anumite state. În ceea ce privește European Heritage Label, care este un nou program, un program um, inaugurat acum 2 ani, care este acum în fază de implementare, am hotărât ca pentru următoarea perioadă să se confirme cei patru experți care lucrează în momentul de față, datorită faptului că au lucrat foarte bine până în prezent și pentru că ni se pare foarte important să încercăm să asigurăm o continuitate a activității în acest program. Program care evoluează cu viteze diferite în funcție de țară. Și-aș dori ca în ianuarie să invităm, de exemplu, pe acești uh, experți la audiere pentru a ști cum evoluează lucrurile în acest program. Am confirmat interesul comisiei noastre pentru co-gestionarea uh, unei audieri împreună cu Comisia Employment, care a propus această audiere, referitoare la sistemele educaționale în Europa ca modalitate pentru a combate șomajul în rândul tinerilor. Această reuniune va avea loc în primul semestru anului viitor și am numit sau am ales experții pentru audierea privind patrimoniul cultural. Vreau să spun asta colegului malteze. Poate că am um, sacrificat, să spunem, niște competențe uh, excepționale, cum ar fi expertul din țara noastră, dar a fost foarte dificil să ajungem la această concluzie. Avem patru experți titulari și doi supleanți, uh, profesorul Ulcear, Benedict Selfslag, arhitectul Sergiu Nistor și profesorul uh, Jones, iar uh, supleanți profesorul Carlo Mineri și doamna Tereza Vela. Restul subiectelor vor fi discutate într-o altă întâlnire a coordonatorilor. Și acum propun să trecem la prezentarea studiului, foarte interesant. Îmi cer scuze că a fost cu întârziere, dar am avut o zi foarte plină. Studiul realizat de Departamentul Tematic B privind calificările și examenele pentru admiterea în învățământul superior în Europa. O comparație. O comparație foarte interesantă și avem alături de noi în acest sens doi autori acestui studiu, domnul Nicolo Durazzi de la LSE Enterprise și doamna Cecil Oaro McGrath, Rand Europe. E un subiect foarte important pentru noi și datorită faptului că are legătură uh, cu um, mobilitatea în domeniul educației superioare în rândul tinerilor, dar lucru valabil și pentru persoanele adulte, fiindcă genul acesta de discuții ar putea să stea la baza analizelor pe care le facem în viitor în Comisia noastră Cultură. Vă dau cuvântul acum. Durați ambeză de la Moscova. Mulțumesc, mă numesc Nicolo Durații, lucrez uh, la Facultatea de Economie din Londra și sunt alături de mine, am alături de mine pe colega mea, Cecil Waro McGrath de la Rand Europe. Noi vom prezenta uh, împreună un studiu pe care l-am uh, desfășurat între iulie 2013 și martie 2014 pentru Parlamentul European a fost uh, implementat de LSE Enterprise și Rand Europe. Acest studiu a fost foarte interesant și a analizat uh, sistemul de admitere în învățământul superior uh, în uh, țările din Uniunea Europeană. Și în câteva momente vom încerca să comasăm rezultatele acestui studiu, care este destul de dens. Uh, iar ulterior, dumneavoastră veți avea posibilitatea să citiți uh, studiul care este disponibil pe hârtie. Uh, Structura prezentării noastre este una destul de simplă. Avem trei uh, secțiuni principale. Cecil uh, va pregăti scena, va stabili contextul uh, general și va face o introducere la studiu. Apoi uh, eu voi face un scurt rezumat al principalelor constatări pe care le-am desprins din cercetarea noastră și după aceea îi voi da din nou cuvântul lui Cecil care va parcurge recomandările de politică pe care le-am formulat și o serie de inițiative care ar putea fi interesante atât pentru instituțiile europene cât și pentru guvernele naționale. Îi dau acum cuvântul lui Cecil pentru partea introductivă. Mulțumesc, uh, Nicolo. În primul rând, vă mulțumim, uh, doamnă președinte, și tuturor membrilor Comisiei, dar și serviciilor Parlamentului European, pentru că ne-ați dat ocazia să lucrăm la acest subiect fascinant. Să revenim acum la contextul acestui studiu. Ce se întâmplă în momentul de față? Ei bine, Uniunea Europeană se confruntă cu o provocare. Pe de o parte, suntem sub presiunea creșterii competențelor uh, pentru a face față economiei cunoașterii. Pe de altă parte, instituțiile de învățământ uh, superior se supun anumitor constrângeri. Se confruntă un, cu un număr tot mai mare de studenți. De exemplu, eh, numărul admiterilor eh, pentru prima dată a crescut cu 25% între 2005 și 2013. Pe de altă parte, instituțiile de învățământ eh, superior se confruntă cu o creștere a cheltuielilor de educație pe student iar sistemele de admitere pot contribui la reglarea acestei situații. Modul în care sistemul de admitere poate contribui la reglarea numărului de studenți uh, este de asemenea o modalitate de a promova succesul studenților. Și în fine, deși uh, este vorba despre o noțiune destul de controversată în uh, statele membre în care dreptul la învățământul superior este universal, este vorba și despre creșterea calității sistemului uh, de învățământ superior noi uh, vorbim despre calificările și examenele de admitere și despre procedurile și reglementările care se referă la admiterea în învățământul superior. Învățământul superior a făcut uh, obiectul unor reforme în Uniunea Europeană de la sfârșitul anilor 90 încoace, în special ca urmare a procesului de la Bolonia. Parlamentul European este foarte interesat de acest subiect, uh, de exemplu prin rezoluția din 13 martie 2012. Totuși, până acum, problema admiterii uh, nu a, s-a bucurat de același interes. În uh, foarte multe țări uh, există un sistem formal și administrativ de admitere. Deși sistemele de admitere au rămas nemodificate, acestea au evoluat într-un mediu aflat în permanentă schimbare. Mai întâi a crescut numărul de studenți internaționali. Acest tabel este destul de mic, însă arată că numărul uh, studenților internaționali a crescut cu o treime între 2005 și 2011. Asta înseamnă că sistemele de admitere trebuie să se adapteze la aceste uh, cerințe. Uh, trebuie să țină cont de, sistem, de criteriile de echivalență între diferitele țări. În plus, uh, ne aflăm într-un mediu tehnologic uh, într-o rapidă evoluție, cu progrese științifice. De exemplu, uh, progrese în ceea ce privește analiza psihometrică, care au schimbat uh, sistemul de testare. De asemenea, noile tehnologii au contribuit la um, schimbarea modului în care sunt administrate sistemele de admitere. Indicatorii preliminari ne arată că sistemele de admitere nu fac probabil tot uh, uh, ceea ce le stă în putință. În acest uh, tabel, care este din nou foarte mic, vedem că ratele de absolvire în Europa sunt foarte variabile. În Regatul Unit, de exemplu, cam 50% din studenți termină, își termină studiile la un moment dat în viață. Această cifră crește cam la o treime în țări precum Italia și Germania. Este o tendință îngrijorătoare, pentru că, practic, vedem că unele sisteme eșuează în ceea ce privește rata de absolvire a studenților. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât uh, țările cu rata cea mai mare de admitere nu sunt țările cu cea mai mare rată de absolvire. Și vedeți aici uh, diferența între ratele de admitere și ratele de absolvire în țări precum Slovenia. Uh, pentru detalii suplimentare vă invit să citiți capitolul 1 din uh, raportul nostru pentru a obține mai multe informații statistice. Așadar, întrebarea este de ce uh, rata de absolvire este atât de mică Sigur, nu pretindem că sistemele de admitere sunt uh, singura soluție sau cea mai bună soluție la problemele din uh, sistemul de învățământ superior. Susținem însă că sistemele de admitere pot contribui la reglarea ratelor de absolvire și de admitere. Uh, echipa de cercetare de la LSE Enterprise și de la RAND susține că sistemele de admitere funcționează dacă îndeplinesc trei caracteristici. În primul rând, sistemele de uh, admitere trebuie să fie echitabile trebuie să reprezinte performanța candidaților și trebuie să îi ajute pe studenți să obțină cele mai bune rezultate pe parcursul studiilor. În al doilea rând, sistemele trebuie să fie de o bună calitate. Asta înseamnă că trebuie să reprezinte în mod echitabil rezultatele studenților și trebuie să uh, crească eficiența pentru studenți și pentru sistemul de învățământ. Și, în fine, aceste sisteme trebuie să facă tot posibilul pentru a uh, ajuta dezvolta procesul de mobilitate, dacă vrem uh, să atingem ținta de 20% studenți mobili până în 2020. Studiul nostru adresează trei întrebări. În primul rând, cum contribuie diferitele sisteme la un acces echitabil la învățământul superior? În al doilea rând, cum uh, respectă aceste sisteme standardele de calitate și, în fine, cum promovează aceste sisteme mobilitatea studenților. Aceste trei întrebări uh, sunt cuprinse într-o uh, sub o umbrelă simplă, uh, dacă ar trebui să există o intervenție de politică la nivelul instituțiilor europene. Întrebările noastre sunt uh, cuprinse într-una singură. Cum am putea noi să sprijinim statele membre pentru a-și îmbunătăți sistemele de admitere? Pentru a răspunde la aceste întrebări, am elaborat un studiu comparativ uh, pe 10 țări din Europa și din lume. 6 uh, din Europa și 4 din alte părți ale lumii. Am ales aceste țări pentru că reprezintă un mix de practici de admitere. Țările din Europa admit studenți și înrolează studenți pe bază baza rezultatelor uh, din uh, învățământul secundar, pe baza diplomelor, de exemplu. În Franța este vorba despre bacalaureat, uh, în Slovenia sistemul de absolvire a învățământului liceal Apoi uh, am vrut să vedem cât de bine cunoscute sunt sistemele. În uh, Statele Unite există, de exemplu, un sistem de teste standardizate. În Australia, sistemul are niște caracteristici interesante comparativ cu Uniunea Europeană, Australia fiind un stat federal. Avem și Turcia și Japonia. Am ales uh, Japonia datorită numărului de criterii uh, pentru um, uh, admiterea în învățământul superior și Turcia pentru că este o țară învecinată. Colegul meu, Nicolo, va face o o scurtă prezentare a principalelor constatări ale raportului și va vorbi despre cele trei dimensiuni ale echității, calității și mobilității. Problema echității în învățământul superior este evident un subiect foarte important și necesită foarte mult timp pentru a intra în profunzime. Aș vrea însă să vă prezint doar datele esențiale. Ce am făcut noi în acest studiu? Am furnizat câteva informații sintetice cu privire la sistemele de admitere din uh, diferitele țări, sistem uh, deschis sau sistem bazat pe selecție. Apoi am vrut să analizăm uh, modul în care sistemul de admitere dintr-o anumită țară integrează principiile de echitate sau egalitate. Ce înseamnă această egalitate? Aceasta este măsurată prin faptul că nota mea la admitere uh, este dictată de uh, nivelul părinților mei. Dacă această corelare este puternică, atunci uh, semnalul este că este un sistem inegal și invers. Ce am constatat noi? Nu am văzut o corespondență clară uh, între performanța unei țări în ceea ce privește uh, egalitatea sau echitatea sistemului și rata de admitere. Am văzut că țările relativ echitabile în ceea ce privește admiterea au un sistem fie bazat pe selecție, fie un sistem deschis. Slovenia și Suedia sunt două exemple în acest sens. În mod similar, țările care sunt relativ inegale, Franța și Germania, au sisteme deschise. Aceasta ne spune un lucru și anume că asocierea între o tipologie de sisteme de admitere și performanța sistemului respectiv în ceea ce privește egalitatea este una complexă. Există lucruri pe care sistemele de admitere le pot face și unele pe care nu le pot face. Care sunt aceste lucruri? Ce nu pot face sistemele de admitere? În mod clar, nu putem să abordăm problema egalității doar prin sistemul de admitere. Să luăm un exemplu. Dacă avem un sistem în care studenții uh, sunt uh, integrați în cariera educațională uh, în, în uh, mod timpuriu, uh, și merg în școli secundare care nu le garantează în mod normal accesul la învățământul superior, sistemul de admitere pentru acei studenți este foarte relevant pentru că posibilitatea de a ajunge sau nu în învățământul superior este deja hotărâtă mai devreme în parcursul educațional. Așadar, uh, nu putem să ne gândim să abordăm problema egalității în sistemul de învățământ superior doar prin prisma sistemelor de admitere. Înainte de a exista, uh, în, uh, faptul că există un sistem deschis nu înseamnă că sistemul de învățământ superior este mai egal. Există și alte lucruri însă pe care sistemele de admitere le pot face pentru ca accesul să fie mai echitabil. Am vrea să subliniem un lucru și anume, credem că um, sistemele de admitere nu ar trebui să se limiteze doar la accesul reglementat și acest lucru a reieșit din discuțiile noastre cu părțile interesate. Trebuie să se asigure că studenții reușesc și ar termină studiile de învățământ superior. De aceea, înainte de înrolare, studenții trebuie să aibă cât mai multe informații la dispoziție, astfel încât uh, să fie siguri că specializarea pe care și-o aleg este cea mai potrivită pentru ei și pentru ca șansele lor de absolvire să crească. Aceasta este o constatare care are un element de echitate, dar și un element de calitate. Din perspectiva calității, creșterea ratei de absolvire este evident uh, un obiectiv uh, major al unui sistem de învățământ superior de calitate. Însă calitatea crește și prin furnizarea uh, mai multor informații înainte de admiterea în învățământul superior. Uh, știm că persoanele uh, cele mai dezavantajate au mai puțin acces la informații de calitate și atunci uh, tind să facă niște alegeri mai puțin informate. Și atunci uh, ne referim la relația dintre sistemele de admitere și echitatea în accesul la învățământul superior. Dacă vrem să avem o abordare serioasă și să creștem accesul la învățământul superior, trebuie să gândim dincolo de sistemul de admitere în sine în al doilea rând, sistemul de admitere trebuie să furnizeze cât mai multe informații cu putință candidaților, astfel încât aceștia nu doar să fie admiși, ci și să își uh, finalizeze cu succes studiile. Referitor la calitate, vrem să menționăm două aspecte managementul și practicile de admitere. În ceea ce privește gestionarea admiterilor, Există o serie de țări care folosesc un sistem centralizat de admitere. Regatul Unit, de exemplu, sistemul EUCAS, uh, în care toți uh, studenții Uh, își uh, se înregistrează printr-un portal uh, centralizat care apoi distribuie candidaturile la diferite universități. În alte țări există un sistem descentralizat în care admiterea se gestionează la nivel de universitate. Iar în alte țări, în Franța sau Germania, de exemplu, asistăm la o coexistență între cele două sisteme în care managementul centralizat este nu neapărat înlocuit, ci însoțit de o tendință de descentralizare. Nu există dovezi uh, legate de o preferință clară pentru un sistem sau altul, însă dacă țările doresc uh, să uh, o ia pe calea descentralizării, atunci trebuie să se acorde atenție modului în care uh, universitățile pot gestiona procesul în mod corect. Așadar, uh, trebuie să se asigure că personalul care prelucrează uh, cererile este bine pregătit pentru ca procesul să se realizeze la un nivel înalt de calitate și transparență. Din interviurile cu părțile interesate a mai reieșit un fapt, și anume că organismele, fie guvernamentale, fie universitățile responsabile de sistemele de admitere, ar dori mai multă cooperare între ele. Știm că există o rețea pentru echivalarea uh, studiilor Însă schimbul de informații și schimbul de bune practici ar trebui consolidat și asta reiese din uh, discuțiile noastre cu părțile interesate. Apoi, în ceea ce privește practicile de admitere, am constatat că momentul depunerii candidaturilor are consecințe atât pentru universități cât și pentru studenți. Dacă cererile sunt prelucrate uh, târziu, chiar înainte de începutul anului universitar, aceasta poate crea niște probleme. Avem exemple din uh, Italia și din Germania în acest sens. În Germania, de exemplu, studenții pot completa mai multe cereri și pot, uh, și pot să aștepte chiar până în ultimul moment uh, să hotărască la ce universitate vor merge atunci când primesc mai multe oferte. Iar când decizia este luată târziu, evident aceasta pune o problemă pentru universități care pot să ajungă în situația de a rămâne cu locurile neocupate. Uh, în Italia, de asemenea, uh, există probleme legate de testele de admitere, deși au existat schimbări anul acesta. Uh, testele de admitere vin chiar înainte de începutul anului universitar, iar dacă cineva pică la un test, nu mai are timp să se gândească la o alternativă. Așadar, vrem să subliniem un lucru și anume că guvernele ar putea să aibă în vedere ca procesul uh, de înregistrare și examinare să aibă loc mai devreme în an și nu să aștepte până în septembrie, adică chiar înainte de începutul anului universitar. Și ultimul punct uh, se referă la uh, criteriile multiple și la informare. Cu cât uh, primesc mai multe informații candidații și universitățile, cu atât va fi uh, mai bun rezultatul pentru ambele părți implicate. Uh, bineînțeles, asta nu înseamnă ca sistemul să devină mai selectiv. Informațiile pot fi furnizate pentru a crește cooperarea între universități și școlile secundare și se poate face acest lucru și prin teste neselective. Referitor la mobilitate, Cecil a menționat deja că mobilitatea este în creștere, cu un procent destul de mare. Între 2005 și 2011 procentul s-a schimbat considerabil Totuși, avem foarte puține informații legate de mobilitatea candidaților uh, uh, inițiali. Uh, știm care este mobilitatea studenților din programul Erasmus, știm cât timp petrec aceștia în străinătate, dar nu știm exact care este proporția <coughs> studenților care, după ce au uh, absolvit liceul într-o țară, uh, merg uh, la o universitate într-o altă țară. Aceasta este o problemă de date statistice care ar fi interesant de abordat. Am mai constatat de asemenea că uneori există bariere în calea mobilității. De exemplu, poate fi vorba despre probleme de portabilitate a sprijinului financiar sau, de exemplu, unele țări uh, stabilesc cote pentru anumite uh, specializări uh, și asta creează constrângeri pentru studenții străini. Apoi costurile uh, studiilor în străinătate uh, pot fi mari. Poate fi vorba despre costuri de tranzacții, uh, poate fi vorba despre costuri legate de depunerea unei cereri într-o țară străină sau uh, taxe uh, universitare. Poate că aceste taxe sunt mai mari pentru studenții străini. Așadar, uh, Acestea sunt constatările noastre în uh, cele trei dimensiuni ale studiului. Bineînțeles, raportul cuprinde mai multe detalii, dar uh, din motive de timp îi dau cuvântul lui Cecil pentru a face recomandări pe baza dovezilor pe care le-am colectat. În ceea ce privește recomandările de politici, am făcut două seturi de recomandări, una din partea statelor membre și una din partea Uniunii Europene și există anumite puncte pe care am vrea să le ameliorăm în aceste recomandări. În primul rând, admiterile au fost o problemă foarte complexă, multidimensională și trebuie mai întâi să încercăm să înțelegem care sunt cerințele, examenele, testele care se cer sau alte criterii. De exemplu, trebuie să avem o posibilitate administrativă de a analiza acestea. La nivel, acestea, la nivel de Uniune Europeană trebuie să vedem cum putem coordona sistemele. Apoi o a doua problemă se leagă de um, administ admiteri care sunt legate de subiecte foarte sensibile în Uniunea Europeană, de exemplu selectarea studenților. Și alt, al treilea, a treia lacună este, având în vedere diferența sistemelor de admitere și din cauza că educația este o competență complementară a Uniunii Europene, nu putem să facem un set rigid de recomandări. Deci ceea ce încercăm să facem este să dăm linii directoare și uh, acestea să poată să fie analizate critic. Aceste recomandări sunt așadar doar un prim pas de investigare a acestui subiect. Ca să ne întoarcem la recomandări, ce recomandăm noi în ceea ce privește echitatea de la statele membre? După ce a vorbit colegul meu Nicolo, spun și eu că noi încercăm să încurajăm statele membre să aibă echitate în admiteri, mai bună transparență în sistemele de admitere, ceea ce se întâmplă de multe ori atunci când există o cooperare foarte bună între uh, licee și uh, facultăți. Trebuie să fie încurajați elevii din uh, licee să poată să uh, aplice pentru o universitate, să treacă printr-un sistem de admitere și trebuie de asemenea să îi încurajăm să își termine studiile superioare pe studenți și nu numai să intre la facultate. De multe ori, pentru cei care vor să intre la universități bune, nu există posibilitatea să facă acest lucru și aici trebuie să încercăm să îmbunătățim sistemele. Am vrea să evaluăm și practicile curente în ceea ce privește admiterea, mai ales în ceea ce privește studenții non-tradiționali. Ceea ce vrem să spunem cu aceștia sunt uh, elevi care, de exemplu, nu au urmat uh, cursul uh, tradițional în liceu și care totuși vor să meargă la universitate. Oameni care au lucrat în timpul liceului, de exemplu, sau care au făcut o școală alternativă. Ceea ce se întâmplă aici este că există o diferență însă între principiul de, recunoaștere a educației superioare și uh, competențele care au fost achiziționate pe parcurs. În Italia, de exemplu, există un sistem foarte clar, totuși trebuie să poți să, uh, trebuie să treacă printr-o un examen de liceu pentru ca să poată să ajungă la universitate. Există deci foarte multe consecvențe, consecințe pe care trebuie să le îmbunătățim, să le identificăm, mai ales în ceea ce privește diferența dintre sisteme. În ceea ce privește calitatea și ceea ce a descris și Nicolo, Sistemele de educație universitară nu sunt adaptate suficient la reformele care s-au făcut în urma tendințelor după anii 90 în care s-a reformat sistemul în general. Este nevoie așadar de o încurajare a universităților pentru ca să se adapteze la aceste schimbări, o informare în ceea ce privește practicile de recunoaștere reciprocă și uh, de calificări necesare. Trebuie de asemenea să mai uh, aducem la atenția comitetelor de admitere și faptul că termenele trebuie să coincide. Nu se poate să începem cu examene în noiembrie, când de fapt studiile încep în general în octombrie. De asemenea, în ceea ce privește încurajarea statelor membre, trebuie să ne referim și la liniile directoare în ceea ce privește calitatea și la procedurile transparente în cazul în care, de exemplu, disciplina aplicațiilor pentru uh, aceste facultăți nu este bine respectată. În legătură cu mobilitatea, ni se pare foarte surprinzător să avem în continuare rapoarte care să ne facă să credem că există în continuare bariere la mobilitatea studenților. Belgia, de exemplu, este un caz uh, în acest domeniu. La medicină există foarte multe cereri din partea studenților francezi de a studia în Belgia și aici există practic o cotă. Există dificultăți și în ceea ce privește recunoșterile reciproce Există dovezi de dificultăți bilaterale în acest sens. Statele membre trebuie să facă tot posibilul pentru a încerca să înlăture obstacolele în calea mobilității studenților, mai ales în ceea ce privește educația superioară. Trebuie să fie puse la dispoziție și datele în ceea ce privește educația transfrontalieră, trebuie să ne îmbunătățim baza de date. Putem spune deci că o cooperare mai bună și mobilitate mai bună sunt cele două domenii în care instituțiile europene pot juca un rol extrem de important dacă doresc acest lucru. Politicienii ar putea să aleagă să nu facă nimic, să, obțin, să meargă doar pe, că, să, pe linia de bază, să spunem, așa cum am zis la început. Dar există și alternative în mod indiscutabil ce s-ar întâmpla pentru a garanta această echitate și calitate și în același timp și mobilitatea, ar însemna că trebuie să existe că în continuare ar trebui să fie reduse costurile de aplicare. Știți că între 40 și 200 de euro este taxa de înscriere la o în um, facultate în străinătate, s-ar putea ca un student, dacă vrea să aplice la trei universități, să plătească 600 de euro, așadar. Trebuie să încercăm deci să ajutăm um, să înlăturăm barierele în calea mobilității. O primă opțiune mai uh, soft este să-i ajutăm pe cei care se ocupă de admiteri să schimbe între ei bune practici. Am văzut că foarte mulți profesioniști uh, au cerut să există o platformă de acest gen în Europa. Există o idee similară așadar cu ceea ce se întâmplă în alte țări. De exemplu, Statele Unite au uh, Asociația Națională pentru Consilierea Persoanelor care se ocupă de admitere și pentru îmbunătățirea profesionalismului jurilor de admitere. Deci crearea unei platforme similare în Europa pentru a îmbunătăți uh, bunele practici în general, pentru a înțelege care sunt standardele de calitate, ar fi foarte bună. S-a aplicat în foarte multe domenii a educației superioare, de exemplu, uh, există deja astfel de platforme, um, a agențiilor creat, pentru uh, așa numite promovarea creativității. Există astfel de platforme, deci am putea să o transpunem și pe educația superioară. O altă opțiune ar fi ca instituțiile europene să susțină aplicațiile, serviciile care se ocupă de aplicațiile transfrontaliere. Dacă avem uh, în momentul de față platforme de informare la nivelul Uniunii Europene, Study in Europe, Your Europe, Plateus, toate acestea care sunt platforme care dau informații celor care vor să studieze în străinătate, este foarte bine, dar nu există o platformă în care studenții să poată să trimită uh, o înscriere care să fie apoi redirecționată către mai multe universități din Europa. Astfel de inițiative există în anumite state membre foarte angajate, de exemplu în Marea Britanie există o platformă care se cheamă Union Class, care îi ajută pe studenții din uh, liceu care să um, poată să se înscrie la 8 instituții deodată în Europa. Această platformă platformă, de fapt, colectează o înscriere și o transmite ea mai departe la mai multe instituții în numele studentului, ceea ce ar fi foarte corect, cred eu, pentru ca să aibă toată lumea, toți studenții să aibă aceeași șansă în Europa, să aibă șansa acestei platforme, pentru că, în primul rând, costurile pentru înscrieri pot să scadă considerabil. Dacă studenții vor să încerce șansa lor în mai multe, să-și încerce norocul în mai multe țări, atunci aceasta, într-adevăr, poate să fie foarte scump. Apoi s-ar putea să îmbunătățim astfel și uh, procedurile uniforme în Uniunea Europeană și un ultim motiv este că în uh, cadrul instituțiilor uh, universitare se va îmbunătăți aplicarea, se va îmbunătăți și um, numărul de, de persoane care se vor prezenta efectiv, pentru că o universitate nu știe exact câte persoane se vor prezenta dintre cele care s-au înscris. Deci, prin toate aceste opțiuni, noi încercăm să avem o mai bună uh, raportarea calității la preț și o mai, bune, o mai bună analiză a sistemului cel mai eficient uh, din punct de vedere al costului. În ceea ce privește raportul de care vă vorbeam, trebuie să ținem cont de ceea ce am uh, tras ca concluzii din acest raport pentru a lua măsurile cele mai bune. Vă mulțumesc pentru atenție și uh, ne bucurăm să mai auzim și părerile dumneavoastră. Mulțumesc! Grazie! Mi sembra un interessante studio quello che abbiamo. Mi se pare un studiu foarte interesant pe care îl cerusem deja noi, Comisia de Cultură în legislatura anterioară. Aveți cu toții, cred, raportul complet, uh, studiul uh, și rezumatul acesta cu diferitele tabele, care demonstrează că era absolut nevoie de acest studiu uh, după cum știți, în comisia anterioară, după cum spuneam, am încercat să analizăm care este situația procesului de la Bolonia, pentru că avem trei întrebări importante, calitatea, echitatea și uh, transparența, care se referă la proceduri și care ne confirmă faptul că trebuie să îmbunătățim acest drept uh, al studenților europeni în ceea ce privește accesul lor la universitățile din UE. Modalitățile de a o face trebuie să fie confruntate, analizate. Am văzut aici care sunt modelele extracomunitare și modelele europene și cu siguranță unele din recomandările pe care le-ați făcut sunt foarte interesante. De exemplu, calendarul devine un punct foarte important, așa cum am spus-o foarte mulți uh, studenți doresc să se înscrie la mai multe universități în același timp, dar calendarul nu este același și atunci nu e lasă de fapt o alegere corectă studentului. O altă propunere <coughs> importantă este cea legată la egalitatea de acces, pentru că nu e vorba numai de regulile de acces, ci și de alte reguli. Ați mai vorbit și de o temă importantă, și anume așa numita portabilitate a uh, viitorului studenților acestora, adică foarte mulți au, au burse pe care vor să le cheltuiască cât se poate de eficient și trebuie să vorbim acum, cred, în Europa de un drept la studiu, la a studia, adică la posibilitatea de a-ți îndeplini uh, aceste dorințe din punct de vedere al carierei. În ceea ce privește lipsa de date, știm că a crescut numărul, dar numai de la Erasmus știm acest lucru, numărul de cereri, dar nu știm care este diferența între cereri și răspunsuri pozitive. Atunci când se vorbea de rankingul universităților europene, una din criteriile importante era cât de internațională este universitatea respectivă. Un ultim punct pe care l-ați menționat pe scurt și vreau să-l menționez și eu foarte pe scurt, este cel legat de o potențială platformă de schimb de opinii, într-adevăr o platformă europeană care ar fi posibilă în care să putem să garantăm posibilitatea de înscriere la mai multe universități uh, studenților. Cred că ar trebui să nu existe însă probleme de informare, de colectare de date aici, ca să nu se uh, prejudicieze rezultatul acestei platforme. Mi se pare foarte interesantă această propunere. E clar că, că mobilitatea este mult mai bună în ultimii cinci ani, a crescut foarte mult, există și avantaje și dezavantaje, dar nu avem un studiu foarte bun în acest sens. Cred că colegul nostru Morgan o dorește să ia cuvântul primul. <clears throat> Da, parte mie, innanzitutto, gra- Întâi de toate vreau să mulțumesc pentru prezentarea acestui studiu. Într-adevăr, cerințele și ocazia unei analize comparative se concretizează acum și aș vrea să subliniez câteva aspecte având în vedere că timpul care a fost acordat pentru acest subiect este foarte limitat. Știu că textul este mult mai complex. Uh, Vreau să mă refer la o serie de chestiuni care deja au fost menționate de dumneavoastră, domnul președinte. În primul rând, faptul că în studiu s-a făcut o comparație între șapte țări membre și alte țări terțe. Apoi, un al doilea lucru care mi se pare important are legătură cu subiectul echității. Sunt într totul de acord că uh, atenția trebuie să fie acordată nu doar accesului la educație, deci în momentul admiterii, ci și rezultatelor obținute pe durata uh, studiilor. Trebuie să existe un sistem de orientare, de sprijin care există în, într-o serie de universități, astfel încât studenții să poată parcurge în mod adecvat um, studiile universitare și să aplice o metodologie care să le fie de folos. Doamna președintă, îmi pare rău uh, că vă întrerup. Uh, interpreții sunt alături de noi încă 5 minute, spune doamna președintă. 12 mm, jumătate ar fi ora limită, dar am dorit să vă informez acest lucru. Fie continuăm după 5 minute în limba engleză sau, um, de exemplu, transmitem întrebările și observațiile noastre în scris uh, autorilor acestor studii. Nu știm care este soluția, ne spuneți cum doriți, dar exact peste 5 minute nu vom mai avea interpretare. Bun, deci o să spun doar câteva subiecte cheie, fără să intru în detalii. Uh, ce mă interesează este să acordăm o mai mare importanță faptului că uh, există țări care acordă importanța acestui subiect și altele nu și uh, există elemente care trebuie evidențiate în acest sens. Până când nu se rezolvă în mod uniform această problemă, nu avem cum să rezolvăm problemele care țin de aceasta. Apoi, Există cursurile care uh, au număr, un număr fix, un număr limitat de studenți uh, și aceasta ar fi o problemă. Există universități care, din dorința de a fi autonome, uh, doresc um, ca studenții să participe la anumite cursuri pentru a identifica posibilitățile lor de orientare pe viitor. Acestea sunt elemente importante care, după părerea mea, ar trebui să fie avute în vedere în cadrul general dacă e să vorbim despre calitate. Înțeleg care sunt cerințele pe care le-ați subliniat, dar n-aș uh, subestima nici rolul autonomiei instituțiilor universitare, pentru că excelența și inovația uh, nu pot merge mână în mână cu o uniformizare, cu o standardizare. Uh, fără îndoială, subiectul acesta este foarte important și din perspectiva liberei circulații a lucrătorilor, a profesioniștilor în interiorul Uniunii Europene. Și, în încheiere, vreau să vă spun că, după părerea mea, din perspectiva posibilelor linii de acțiune pe care le-ați indicat, cea mai fezabilă ar fi opțiunea numărul 2, pe termen scurt, vreau să spun fiindcă n-am vrea să ne găsim la punctul de plecare dacă nu facem acest lucru. Mulțumesc, kolega uh, Sitrova și apoi alții, dacă reușim. Si dat prostorii ostatnim. Ja považuji za velmi důležité. Mulțumesc, v-am să dau și celorlalți uh, posibilitatea să intervină. Cred că Parlamentul European și Comisia Europeană efectuează o monitorizare uh, a modului în care funcționează universitățile, inclusiv uh, procedura de admitere. În Uniunea Europeană, situația este foarte diferită de la un sistem la altul. Fiecare sistem este unic. Dacă vrem să profităm din acest studiu, ar trebui Uh, să facem o comparație între cele 28 de state membre și uh, sistemele lor de învățământ, pentru că e foarte greu să faci o comparație între aceste sisteme și ați spus-o și dumneavoastră. Totul depinde de intrarea în învățământul secundar, iar procedura de admitere se leagă și de examenele de final. Totul ar trebui să fie inclus în studiu și aș dori ca și monitorizarea să se facă orizontal și, bineînțeles, să colaborăm mult mai mult cu Comisia Europeană și aș dori să continuăm uh, această uh, activitate. La colegă... Da, aici vorbim deja de un al doilea posibil studiu. Doamna Libacica, acum un minut, vă rog. Bardzo dziękuję. To bardzo interesujące. Mulțumesc. Este un studiu foarte interesant și uh, v-aș ruga să vă continuați munca, pentru că acest studiu nu uh, vorbește despre statele membre care au o situație <coughs> foarte diferită, pentru că um, numărul de candidați, numărul de tineri care doresc să-și continue studiile este foarte scăzut Așadar, sistemul de admitere uh, se organizează doar de către universitățile cele mai renumite, cele mai căutate. E bine, nu e bine, ne putem uh, pune această întrebare, uh, dar e greu să știi ce se întâmplă dacă nu se poate face o verificare la admitere, dacă studenții s-au pregătit, dacă sunt bine um, pregătiți, bine formați ca să urmeze studiile respective. Deci eu cred că trebuie să ținem cont și de situația demografică din diferitele state membre și de posibilitatea de absorpție uh, a statelor europene în statele unde demografia este foarte scăzută. Apoi, uh, legătura dintre procedura de admitere și calitatea învățământului. Desigur, uh, sunt de acord cu ideea că uh, informațiile cele mai complete legate de așteptări vin de la candidați, sigur, dar uh, la fel sunt foarte importante și informațiile despre transparența legată de programa universității, pentru că foarte adesea candidații nu știu aceste lucruri și de foarte multe ori sunt și dificultăți financiare. Și în încheiere, o întrebare, o chestiune foarte delicată. Mă bucur că ați vorbit despre autonomia instituțiilor de învățământ superior și pe de altă parte și de reglementarea numărului de studenți admiși. E un subiect foarte important, mulțumesc. Okay, uh... Bun. Le mulțumim interpreților care ne vor părăsi acum și vom continua discuțiile în engleză sau franceză, nu cred să fie o problemă. Dacă sunteți de acord, dacă nu, nu avem ce face, fiindcă nu putem cere interpreților să rămână mai mult. Mm -hmm. Thank you uh, for your presentation. Uh, it was very interesting and I think uh, you have made clear that we need more uh, findings uh, and uh, um, this is very important. Um,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 Thank you, uh, colleague Kostner. and now the word, I take the floor, sorry, I give the floor to the uh, Cecile Kienge. Microphone. Thanks. Uh, merci. Moi, je vais parler en français. Et euh,